Mes chers collègues, Dragi colegi, cel puțin cei care sunteți aici și cărora vă mulțumesc că sunteți printre noi, vom uh, continua dezbaterea noastră și vom discuta despre diferențele de preț și de acces la produsele farmaceutice din Uniunea Europeană. Voi da cuvântul acum. Dumneavoastră, domnule, domnule Canavos, și vă rugăm să ne prezentați subiectul, după care, evident, vom putea discuta pentru că nu vor fi timpii de luare la cuvânt limitați. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, pentru invitația de a vă face această prezentare în Comisia Envi și mulțumesc și pentru prilejul pe care ni-l oferiți pentru o dezbatere pe tema diferențelor în costuri și în ce privește accesul la produsele farmaceutice în Uniunea Europeană. Sper că aveți cu toții prezentarea mea în format uh, imprimat. S-ar putea să sar peste câteva din diapozitivele uh, inițial cuprinse în prezentare. În ce privește obiectivele, mandatul pe care l-am primit din partea Parlamentului pentru desfășurarea studiului, uh, ideea era să înțe- înțeleagă mai bine modul în care variază costurile și respectiv accesibilitatea pentru produse farmaceutice în diferitele țări. Ne-am concentrat pe cheltuielile privind medicamentele pe bază pe prescripție, prețul general al medicamentului și, în al treilea rând, ne-am axat și pe producția farmaceutică și cercetarea și dezvoltarea farmaceutică ne-am permis în concluzie să formulăm unele concluzii și recomandări uh, pentru diferite state membre pentru nivelul comunitar. Uh, indicatorii pe care am folosit au fost uh, indicatori pe, de genul PIB-ului pe cap de locuitor, Uh, și am constatat că există uh, cheltuieli uh, foarte diverse și variații foarte mari în ce privește cheltuielile în domeniul sănătății, atât în ce privește cheltuielile pe capita, cât și cheltuielile absolute. Se pune problema și întrebarea care este cauza acestor disparități. E, cu aceasta ajungem deja la prețurile produselor farmaceutice. Pot fi diferențe în ce privește prețurile produselor farmaceutice, atât pentru, atât pentru cele originale, cât și pentru cele generice. Uneori deosebire, diferențele sunt substanțiale. Metodologiile diferite, metodele de analiză diferite și studiile diferite care au fost efectuate în trecut ne arată în meta-analiza noastră că uh, în Regatul Unit, uh, de exemplu, pentru un set uh, determinat de medicamente, de produse farmaceutice, pot apărea oscilații de preț de până la 25%. Dar, uh, dar diferențele pot fi de până la 4 ori mai mari față de prețul de referință dacă facem aceeași analiză la nivelul Uniunii Europene în unele țări diferențele sunt foarte mari, altele diferențele se prezintă mult mai reduse. Sectorul farmaceutic este un, un sector cu o pondere de angajare a forței de muncă de 3,5%, este uh, de asemenea un contribuitor uh, uh, esențial la eforturile de cercetare și dezvoltare și aici mă refer nu doar la produse, producătorii de medicamente originale, ci și la producătorii de medicamente generice. Sigur că diferențele acestea despre care v-am vorbit, uneori sunt mai mari, alteori sunt mai mici, toate însă reclamă o explicație a acestor variații. La nivel european trebuie să analizăm nu doar politicile comunitare, ci și pe lângă cadrul de reglementare general și politicile naționale care stau la baza fixării prețurilor și rambursării pentru diferite categorii de produse farmaceutice. Pentru același cadru de referință există deosebiri foarte mari între statele membre Prețurile eh, la medicamente sunt reglementate în mare parte. Există metodologii eh, diferite pentru determinarea eh, prețurilor și acestea pot fi diferite de la stat membru la stat membru. Nu în ultimul rând, acestea se reflectă în special asupra uh, diferențelor de preț uh, în uh, ce privește medicamente pe bază de prescripție. Nu doar ce oferta, dar și cererea pentru anumite medicamente este diferită de la stat membru la stat membru, apoi um, uh, ocuparea uh, infrastructurii farmaciilor uh, este diferită și cum ar putea fi raționalizate aceste cheltuieli sau eh, s-ar putea eh, crea constrângeri de genul eh, indicației pe baza numelui medicamentului generic, a denumirii Comunei Internaționale, dar s-ar putea crea și obligația de a numi substanța activă. Acestea ar avea efecte diferite. Dar, după cum vă spuneam, există reglementări diferite care se aplică lași lanț de distribuție, distribuția în gro, dar și cu ridicata. Nu neapărat sunt determinante aceste reglementări, dar sunt codeterminante pentru prețul final al medicamentului. Pe partea cererii, pe partea de cerere, și aici există factori care influențează lanțul de aprovizionare, dar apar și diferite aspecte fiscale, de exemplu rata TVA pentru medicamente, care în, statele, în unele state membre este zero, în altele poate fi până la 25% aceste intervenții de reglementare au Uh, creat uh, în anumite părți ale Uniunii Europene problema de acces la produsele farmaceutice. Fie că aceste probleme de acces uh, sunt determinate de anumite tehnologii um, sau fie prin metodologia de uh, administrare, de utilizare a acelorași um, tehnologii. În unele state mai mici apare și problema pieței de dimensiuni foarte reduse, uh, unde disponibilitatea sau accesul la produse farmaceutice este limitată prin uh, însăși dimensiunea, ordinea de mărime a pieței și unde unele medicamente, dacă se importă, sunt foarte scumpe. Apoi, trebuie să amintim și elementul de comerț transfrontalier, uh, care uh, poate avea uneori și funcția de arbitrar, de, de arbitru al prețurilor atunci când există un decalaj uh, de prețuri foarte mari, mare. Acest element Uh, poate să aibă o pondere de până la 10-20% în ce privește determinarea prețului produselor farmaceutice. Deci sunt foarte multe chestiuni care uh, vizează accesul, odată regimuri de reglementare diferite de la stat membru la stat membru. Noi am analizat în raportul nostru aceste uh, elemente, iar în ce privește opțiunile de politică de resort, aici Ehm, trebuie să avem în vedere atât eh, legislația națională din fiecare stat, cât și legislația comunitară. La nivel eh, național, eh, la nivel național vedem că există o cadre de reglementare diferite și acestea merită să fie reevaluate periodic. Merită să investim bani pentru acest lucru chiar dacă um, nu, nu sunt vizate anumite măsuri de, de politică de resort care, care ar trebui eventual schimbate, ci uh, cadrul de reglementare în ansamblu său. Uh, așa se poate afla ce funcționează, ce nu funcționează, așa se poate crea beneficiul maxim pentru cetățenii noștri consumatori ai produselor farmaceutice Sigur, se solicită o creștere a ponderii genericelor pentru a uh, oferi o, o relaxare a uh, cheltuielilor bugetare. În anumite state membre, rata genericelor utilizate este foarte mare, în alte state este foarte redusă. Asta uh, și în funcție de politicile de resort puse în aplicare în acele state. Pe lângă consumul de generice, trebuie, stimulat și, uh, trebuie stimulată și inovarea, pentru că uh, ea nu doar că asigură până la urmă uh, existența producătorilor, ci pentru că creează valoare adăugată, nu doar sub raport cantitativ, ci sub raportul calitativ, în special mă refer aici la calitatea vieții pacientului. La nivelul UE, sunt deja în desfășurare anumite eforturi, însă este foarte important ca și pe viitor să apară și să există un schimb de bune practici, uh, să existe un schimb uh, de informații în legătură cu ce practici sunt aplicabile, respectiv nu sunt aplicabile în anumite state membre. Inovarea biomedicală este importantă de susținut uh, și trebuie încurajată de asemenea încurajată și utilizarea medicamentelor generice uh, cu niște stimulente de politică uh, de resort la nivel comunitar. În fine, în ce privește uh, comerțul, practicile comerciale paralele, trebuie să vedem cum funcționează, cu, în ce măsură sunt aplicabile aceste practici uh, de la caz la caz și în funcție de aceste analize practice putem vedea uh, cum interferează uh, politica internă, piețe interne comune cu, cu cadrele de reglementare naționale doamnă președinte. Sigur că nu este ușor să prezinți un astfel de raport în mai puțin de 10 minute, dar cred că v-am oferit deja un fel de vedere de ansamblu asupra principalelor noastre concluzii din studiu și sigur vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc foarte mult pentru această sinteză de raport extrem de bogată pe un subiect de interes general. Voi da acum cuvântul primilor colegi care mi-au cerut acest lucru. Începem cu domnul Os Schnellhardt. A fost... Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, studiul noi l-am solicitat și cred că, așa, cel puțin la o primă lectură, el ne și oferă unele soluții, unele posibile explicații. Am însă întreba, câteva întrebări la adresa autorului câteva întrebări care uh, vin poate să uh, completeze uh, mandatul studiului nostru. Prin studiul, prin studiul dumneavoastră, sigur că ați avut în vedere nu doar politi- sfera politică ca și uh, destinatar al informației, dar și uh, producătorii de medicamente și comercianții și consumatorii. Întrebarea mea este de ce de ce în studiul, inclusiv al autorului care ne prezintă azi uh, aceste rezultate, nu sunt analizate aspecte ale comerțului paralel și importului paralel de medicamente? De ce nu se vorbește despre faptul că aceste medicamente importate în paralel pot fi um, uh, dăunătoare? Pentru că tocmai prin acest comerț paralel, în special cu medicamentele contrafăcute, încercăm, uh, se, se încearcă subminarea uh, uh, industriei noastre interne. Aceste rezultate însă și concluzii nu le regăsesc în studiu. Aș dori să aflu mai mult și de despre relația de cauzalitate dintre creșterea prețului la producător și consumul la nivelul pacientului. Pentru că scopul nostru este să putem uh, oferi pacienților de pretutindeni în timp util acces la toate medicamentele peste tot în Europa, după cum spuneam. Poate că reușit să luați poziție uh, față de aceste trei observații, pentru că, cel puțin mie, mi se părea că, din aceste puncte de vedere, raportul este lacunar. Thank you very much, Mr. President. Um, <laughs> I just can... Dagmar Ron Berendt. Mulțumesc. For me personally, it was... Eu nu am citit uh, scrisori de la diverse companii privind uh, comerțul paralel, dar nu m-a surprins uh, să citesc la pagina 32 despre comerțul paralel și în momentul în care se face comparația de prețuri, medicamentele nebrevetate, care, bineînțeles, fac obiectul acestui comerț paralel, dar și, deci, și pentru cele brevetate, mă scuzați, și pentru cele nebrevetate, vedem că este vorba despre o diferență despre, este vorba despre o diferență de patru ori între brevetate și nebrevetate. Chestiune legată de politica de sănătate și farmaceutică de care ne ocupăm de mulți ani de zile și uh, cu toții uh, sperăm să avem aici un um, dialog uh, la mediul uh, la un nivel ridicat. Ați vorbit despre industria farmaceutică, dar vreau să vă și despre um, rolul și despre factorul ocupării. Sunteți de acord cu mine că la nivelul cercetării pentru produsele de generice, de medicamente generice, joacă un rol hotărător. Sunteți de acord cu mine? Eu cred că sunteți de acord dar nu sunt de acord cu opțiunea noastră de politică la nivel național de sporire a utilizării medicamentelor generice. Acest lucru ar fi o contradicție, pentru că, pe de o parte, se sublinează efectul ocupării în sectorul farmaceutic și, pe de altă parte, se dorește sporirea medicamentelor generice. Mi s-a părut uh, interesant uh, partea privind um, evaluarea tehnicii medicale. Poate ați văzut uh, cu câte greutăți ne confruntăm. Ați văzut cu cât de mult încercăm să convingem Marea Britanie sau alte state să facă schimb de cele mai bune practici sau de tehnici medicale în acest domeniu. Dacă dumneavoastră aveți idei în acest domeniu, le primim cu, cu bucurie, fiindcă noi ne-am epuizat ideile în ceea ce privește politicile europene. Dumneavoastră ați propus uh, îmbunătățirea coordonării între statele membre și a schimbului de bune practici. Așteptăm idei de la dumneavoastră despre cum să facem acest lucru, fiindcă eu mi-am epuizat uh, imaginația. Fără să reducem nevoia și valoarea medicamentelor genetice, putem să, ajung, să spunem că e vorba numai de medicamente generice, dacă e vorba despre medicamente nebrevetate, nu putem să avem medicamente generice care ar putea să fie copiate în lipsa unui, brev, unui brevet. Deci cum uh, doriți să Uh, după mine, uh, nu are rost să vorbim doar nu știu ce înseamnă gen, uh, generice, medicamente generice, dacă nu este vorba despre produse farmaceutice care au fost odată brevetate. În legătură cu uh, restul raportului, după mine situația este, cam, este prea optimistă în legătură cu Uniunea Europeană. Poate ne-ați putea spune cum am putea să încurajăm statele membre care, de a, pentru a-și coordona sistemele de sănătate. Merci euh, beaucoup, Dagmar. Mulțumesc, Dagmar. Carl Schlitter. Yeah, uh, thank you for this report. Mulțumesc pentru acest raport. Mă surprinde faptul că au crescut uh, costurile în industria farmaceutică între 2000 și 2008 în unele țări. De ce, ce a făcut Uniunea Europeană? De ce nu a urmat, de ce nu s-a urmat uh, tiparul la nivel european? precum și nivelul scăzut de cercetare și dezvoltare, între 15 și 20% în general. Deci foarte puțini bani sunt alocați cercetării și dezvoltării, din păcate. Iar dumneavoastră, în propunerile pe care le faceți, nu vorbiți despre ceea ce va fi discutat mâine la Senatul American. Este vorba despre fondurile fondurile pentru prețuri. Acesta este un, un, alt, un mecanism alternativ de finanțare a cercetării. Noi, am stabilit, noi stabilim prioritățile medicale, spunem care sunt medicamentele de care avem cea mai mare nevoie, stabilim un preț, o, o, pe părți pentru diagnosticare, molecule și așa mai departe și oferim un preț, după care toată producția este nu mai are nevoie de autorizație și nu mai avem probleme cu medicamente contrafăcute, cu acest comerț paralel, fiindcă uh, nu, nu-și mai are rostul, pur și simplu. Ați analizat această opțiune și ați ales să nu o includeți în raport sau pur și simplu nu ați analizat-o în acest raport? Merci. Carl Peter Lise. Carl Peter Lise. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi mă alătur în întrebării lui Horst Schnellert în ce privește importurile paralele. A fost tocmai, acest, uh, chestiunea a fost tocmai motivul pentru care am uh, solicitat studiul, pentru că în contextul falsificării de medicamente am uh, auzit despre diferitele variante ale acestor uh, tipuri de comerț ilicit și pentru că am constatat că există uh, totuși oscilații foarte mari de preț, uh, în opinia noastră, importul paralel putea să reducă puțin aceste discrepanțe. Acum eu vă întreb cine câștigă de pe urma acestui comerț paralel? Cine sunt intermediare? Și doi, dacă dacă permitem un comerț paralel, acesta va neutraliza diferențele de prețuri? În ce măsură va produce într-adevăr o scădere a prețului la producător? Pentru că nu putem privi lucrurile izolat, trebuie să le privim toate în context. Un alt aspect care mie mi este foarte important și drag, vă rog să ne spuneți, să ne oferiți detalii suplimentare în legătură cu costurile diferitelor sisteme. Avem în marile uh, întreprinderi uh, o serie de personal angajat care nu are altceva de făcut decât să negocieze prețurile uh, de distribuție în diferite state membre. Cred că ar fi uh, rațional să spunem că Uh, acești, uh, aceste persoane care negociază prețul nu sunt neapărat economi, sunt medici, sunt farmaciști, sunt uh, specialiști din domeniul farma și cred că potențialul de economisire ar putea fi și mai important dacă am, avea, am ține cont și de acești, să zicem, intermediari care fixează prețurile. Pentru că în prima fază vorbeați de acel Health Technology Assessment, de aceea evaluare a tehnologiilor din domeniul sănătății. Nu cred că această analiză poate produce rezultate cu totul și cu totul diferite în Suedia față de cele din Spania. Sigur că în în, de la stat membru la stat membru consumul este diferit, dar uh, eu cred că multe din prețurile care se fixează, se fixează de către acești oameni care poate mai bine ar merge înapoi în clinicile lor și în farmaciile lor decât să fixeze niște prețuri pe niște criterii arbitrare. Um, apoi, undeva ați uh, uh, la, la stabilirea prețurilor um, ați încercat să Eh, țineți cont de o nouă lege care a intrat în vigoare doar de acum un an. Vreau să întreb, eh, există un studiu de impact clar al acestei noi legislații? Mulțumesc. Alors, euh, pas euh? Se pare că nu există alte întrebări. Aș avea o întrebare din partea doamnei Pavanova. Doamna Pavanova, care regretă că nu este printre noi în această după-amiază, consideră că dezbaterea de astăzi este extrem de importantă pentru comisia noastră. Este important să înțelegem legăturile strânse dintre piețele medicamentelor, piețele farmaceutice, în termen de sănătate publică. O remarcă preliminară legată de metodologia folosită pentru realizarea acestui studiu este bibliografia trece în revistă multe instituții academice un număr important de rapoarte publicate de industria uh, farmaceutică, dar puține raporturi uh, ONG sau uh, ale organizațiilor independente. Ați putea să ne dați niște informații suplimentare în legătură cu sursele folosite pentru acest studiu. Nu există și alte lucrări inițiate de organizații independente sau de pacienți pe acest subiect? Uh, se pare că unii nu consideră că informațiile folosite ar fi suficient de concludente. Apoi, necesitatea de a stabili linii directoare pentru procesul de evaluare uh, legat de tehnologiile de sănătate este de asemenea important. <clears throat> Trebuie să fim siguri că această procedură implică un număr important de părți și deciziile sunt luate independent de orice conflict de interese. Autorul, deci NASA, domnule președinte, uh, ați avea recomandări pe acest subiect și, în al treilea rând, în ceea ce privește compararea și diferențele de prețuri dintre statele membre și mai ales în ceea ce privește medicamentele generice, ați luat în considerare toate dinamicile piețelor în fiecare țară? Studiul demonstrează o diferență de prețuri între statele membre pentru medicamentele generice și medicamentele princeps însă nu se menționează și factori de piață specifici pentru medicamentele generice și care variază de la un stat la altul, de la o țară la alta țin oare de alegerile politice ale autorităților, compe autorităților competente? Și, în fine, ultima întrebare se referă la comerțul paralel, despre care am vorbit deja în repetate rânduri. Dumneavoastră vorbiți de o necesitate de cercetare mai aprofundată pe acest uh, subiect. Puteți să precizați și care ar fi tematica specifică a acestor cercetări, pe ce anume ar trebui să se concentreze acestea. Și ultima întrebare pentru comisie, considerați necesar să se realizeze acest tip de cercetări, să se dezvolte în continuare și să se ia măsuri în legătură cu comerțul paralel? Acestea sunt întrebările pe care doamna Pervanova dorea să le pună și acum dau cuvântul doamnei Macavan care mi-a cerut deja acest lucru. Vă mulțumesc pentru acest studiu foarte interesant, care conține foarte multe informații utile, cum ar fi um, politica de prescripție a doctorilor și atitudinea publică a doctorilor, lucru foarte greu de cuantificat și de controlat. Eu am experiența de la mine din circunscripție, te duci la doctor și întotdeauna te întorci cu o pungă plină de medicamente, chiar și numai dacă te doare ceva ușor, deci, uh, aceste lucruri sunt foarte greu de gestionat. Ați efectuat cumva cercetare privind stabilirea de profile în, func- uh, în funcție de vârstă a, în ceea ce privește comportamentul de prescripție și în ce proporție se, consum, se mărește consumul de medicamente în ultimul an sau în ultimii doi ani de viață, fiindcă am, am, am auzit că se prescriu în masă medicamente bătrânilor uh, și există efecte de cocktail medicamentos, uh, fiindcă nici nu mai știu ce merge, ce nu merge și iată ce se întâmplă. Aș dori să întreb com- Comisia ce facem cu un astfel de studiu. Foarte interesant, într-adevăr, dar multe din, uh, multe din aceste subiecte discutate în text sunt la latitudinea statelor membre, se discutează la Consiliu, în grupurile de lucru. Am putea să facem ceva pentru țările mici, fiindcă una dintre principalele îngrijorări este că în țările mici au de pierdut în ceea ce privește accesul la medicamente pe piețele lor mai mici. Ar putea să facă Comisia ceva în acest sens? Dar aici e vorba de decizii naționale, e vorba de cheltuielile pentru sănătate, astea sunt la latitudinea statelor membre. Se vorbește despre egalitatea, la, egalitatea accesului la medicamente, dar s-ar putea ca în, în unele țări să existe sisteme de compensare, dar cofinanțarea din partea pacienților să fie atât de ridicată încât ei să nu mai aibă acces la medicamente până la urmă. Deci ce facem cu aceste studii? Aș dori să întreb uh, comisia. Ce, la ce ne servesc? Mulțumesc. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Comisia dorește să răspundă, să intervină. Doamna Laura Nistor. Good afternoon, ladies and gentlemen. So I'm Laura Nistor. I... Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Mă numesc Laura Nistor de la DG Enterprise, Comisia Europeană. După cum uh, foarte corect s-a observat, uh, statele membre sunt uh, competente pentru organizarea serviciilor lor de sănătate. Asta însă nu înseamnă că la nivel european nu putem interveni deloc iar în ce privește accesul la medicamente, în special accesul la medicamente pentru țări eh, de mici dimensiuni, există o platformă a accesului eh, la medicamente în Europa. Eh, în această platformă există mai multe grupuri de lucru. Un grup de lucru se de, preocupă exclusiv de problemele micilor state membre. Se încearcă identificarea principalelor probleme Uh, care apar pe aceste uh, piețe mici și se încercă găsirea unor uh, soluții cât se poate de bune pentru toată lumea. Este o platformă pe care o folosim pentru schimbarea de, schimbul de experiențe, de cunoștințe, de bună practici și în care încercăm să găsim soluții pentru problemele existente. Pentru noi, utilitatea acestui studiu constă uh, în datele pe care le conține acest raport. Uh, acestea ar putea să ne ajute să redefinim anumite date, anumite concepte și ar putea să uh, ne ofere și indicii asupra mm, orientărilor politice care sunt necesare, poate pentru viitor, în sectorul farmaceutic iar în ce privește întrebarea în legătură cu comerțul paralel, um, probabil că Panas vă va spune mai mult în această privință. Știți că poziția Curții Europene de Justiție este foarte clară Uh, uh, ce spune că uh, comerțul și importul paralel nu contravine tratatelor. Ar fi însă foarte interesant să avem un, la dispoziție datele unui raport care cuantifică avantajele și poate și dezavantajele pe care le comportă această formă de comerț paralel. Nu pot să vă spun în prezent că Comisia Uh, lucrează în mod concret la anumite propuneri în acest sens, dar uh, sigur că vă stăm la dispoziție pentru eventuale întrebări suplimentare. Mulțumesc! Mulțumesc! Dagmar a cerut din nou cuvântul. You did not clarify that. It's not your fault. Nu, nu ne-ați lămurit, dar nu e vina dumneavoastră. Eu um, eram printre cei care considerau că legislația Um, farmaceutică trebuie să rămână la DG Enterprise, nu trebuie să ajungă la DG Sanco, dar dacă se întâmplă așa, atunci nu putem să răspăsați o urmă, cum ar fi directiva privind transparența la DG Enterprise și asta să fie răspunderea DG Enterprise fără nicio altă legislație, fără contacte cu industria. Nu e vina dumneavoastră, dar poate vă duceți la șeful dumneavoastră și transmiteți acest mesaj și la fel pentru același lucru este valabil pentru DigiSanco. E, e o e aiurea construcția asta, structura asta, nu e vina dumneavoastră, dar acum, uite, această împărțire de competențe este o pierdere de vreme, o irosire a resurselor și, sinceră să fiu, uh, din ce ați spus, nu am înțeles ce, s-a întâmplat, ce se va întâmpla și nu e vina dumneavoastră, fiindcă nu dumneavoastră puteți să uh, faceți lucrurile să se întâmple, Gigi Sanco, dar haideți să punem puțin ordine în structura asta. Mulțumesc. Domnul Canavas, vreți să ne răspundeți? Intervenție fără microfon. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru întrebările adresate de stimații membrii acestei comisii. O să încerc uh, pe cât voi putea să lămuresc lucrurile. Fiindcă, bineînțeles, uh, subiectul prescrierii medicamentelor este complicat, sunt multe părți implicate, nu vreau să spun să fie o, o exprimare peiorativă aceasta, dar sunt multe părți implicate, interesate și multe interese. În timp ce mi-adresați întrebările, încercam să le categorizez, să le pun în, în diverse categorii pentru a putea răspunde pe categorii în bloc mai multor întrebări. Mi se pare că avem cel puțin trei categorii principale. Este vorba de comerțul paralel, în al doilea rând evaluarea tehnologiilor medicale și medicamentele generice, în al treilea rând. S-a vorbit și despre prescripție uh, exagerată sau insuficientă. Dați-mi voie să vă spun ce părere am eu. Dar uh, vă reamintesc că este părerea mea personală pe baza uh, unor uh, studii, bineînțeles, și acolo unde sunt conflicte de interese, cred că acestea sunt tot timpul declarate. Domnul din primul rând aici din față mi-a adresat o întrebare din Germania privind uh, la economii posibile din uh, comerțul transfrontalier și potențialul acestora. Haideți să nu uităm faptul că acum încercând să privim lucrurile la, în mod general, uh, e vorba despre o industrie care reprezintă 1,5% din PIB-ul european. Comerțul paralel în sine reprezintă un fragment minuscul în uh, această structură, iar economiile ar, ar fi încă și mai mici. Și dacă citiți studii sponsorizate de asociații ale comerțului paralel, uh, veți vedea că economiile care, de care ar beneficia statele membre ar fi mărunte și adesea chiar neglijabile. Bineînțeles că aceste studii însă au fost făcute acum 5, 6, 7 ani, lucrurile s-au schimbat mult de atunci. Acum eh, medicamentele sunt distribuite altfel, avem eh, modele de distribuție directă de farmacii și așa mai departe. Eh, unele state membre interzic importuri din motive de sănătate și se mm, întâmpină lipsuri și așa mai departe. Eu cred că aici aceste economii posibile, despre care am spus că ar putea să fie modeste, dacă nu neglijabile, trebuie să fie pus în balanță cu problemele care ar putea decurge din uh, comerțul paralel. Contrafacerea. Ar putea să apară medicamente contrafăcute în comerțul paralel, dar nu este o condiție suficientă sau necesară. Medicamente contrafăcute vor exista întotdeauna atâta timp cât uh, unii uh, fabrică medicamente la ei acasă. Și e caz penal în această uh, măsură. E mai ușor să existe posibilitatea de a avea mm, medicamente contrafăcute în situațiile în care după ieșirea din fabrică, cutia este deschisă, se umblă la medicamente și, și bineînțeles, aici comerțul paralel crește acest risc în mod empiric. După mine, comerțul paralel s-ar putea totuși, această amenințare să fie exagerată. La nivel de cercetare este fascinant, fiindcă uh, din perspectiva, cum am spus, din, din perspectiva cercetării este foarte interesant acest subiect. În ceea ce privește evaluarea tehnologiei de sănătate, tehnologiei medicale, aici acesta este principalul motor uh, de evaluare a medicamentelor la nivelul statelor membre. Pentru mine este uluitor uh, următorul fapt care se oglindește și în raport. Este vorba de diferențele de evaluare între state membre E vor, pentru aceleași uh, fapte. Unele state membre sunt pentru, le îmbrățișează, alt, alte state membre au reacția contrară. Iată că astfel apar diferențe de acces la aceleași medicamente la nivelul statelor membre. Deocamdată nu am reușit să ajungem la un acord și asta, bineînțeles, ar putea fi o cale de urmat a discuțiilor în ceea ce privește evaluarea noilor tehnologii. Cum se evaluează aceste noi tehnologii? Aici am putea să lucrăm împreună și să vedem cum, dacă suntem de acord că este vorba de inovare, atunci cum se evaluează aceste, această inovare tehnologică. Am putea să facem mai multe la acest, pe acest plan la nivel european. Am putea să, ar putea să existe și mai multe coordonate, coord, să existe și mai multe coordonare avem rețele la nivel european, cum ar fi uh, Euronet HDA, dar uh, acestea trebuie să fie consolidate și eu sper că acest lucru se va întâmpla în anii următori. Schimbul de bune practici ar funcționa, ar fi binevenit uh, între statele membre. Bineînțeles, uh, unele state membre urmează modelul altor state membre în ceea ce privește valorile tehnologice pe care le desfășoară ele. În ceea ce privește medicamentele generice, aș dori să vă spun că nu spune nimeni că nu ar fi mai ieftine și că duc la economii semnificative. Nu există nicio deosebire între politica industrială, ocuparea uh, forței de muncă și promovarea medicamentelor generice, după mine acestea merg mână în mână. Pe mine ce mă interesează, din punct de vedere al ocupării forței de muncă, este nu numai fabricarea, fiindcă până la urmă fabricarea nu duce, fabricarea medicamentelor nu creează foarte multe locuri de muncă, fiindcă totul este automatizat, ci cercetarea creează locuri de muncă, iar din perspectiva europeană, noi știm foarte bine că industria cercetării aș aduce o contribuție semnificativă ocupării forței de muncă în acest sector. Deci eu nu cred că există o nepotrivire între aceste două elemente. Și nici între încurajarea folosirii unui element rentabil pentru a folosi resursele în investiții în, a, în amonte, prin uh, tehnologii uh, rentabile. Ce, ce credem, ce, ce trebuie să credem, ce nu? Am fost întrebat uh, ce informații sunt credibile, ce nu. Se oferă foarte multe informații în ceea ce privește prestația industriei, a politicilor individuale și așa mai departe. Dar eu cred că avem nevoie de o evaluare viguroasă cercetarea și dezvoltarea care reprezintă 20 uh, între 15-20%, acest procent este mare sau mic, eu cred că este un uh, proces uh, semnificativ. Să nu uităm totuși că s-ar putea mări, dat fiind că noi, toți contribuabilii, ne aducem contribuția direct sau indirect prin politicile naționale sau prin programe cadru la procesul de cercetare și dezvoltare. Deci nu numai industria far- farmaceutică cheltuie bani în acest sens, dar și contribuabilii, fie că o fac la nivel național, fie la nivel european. Iar uh, acela, acest lucru este valabil pentru fondurile de pentru prețuri, trebuie să vedem cum să încurajăm, cum să deschidem inovarea la nivel european. Nu resping această idee a fondurilor pentru prețuri, din potrivă, sunt pentru, dar trebuie să conlucrăm pentru a avea un model de inovare mai deschis. atât producătorii cât și statele membre recunosc acest lucru. Domnul Lise a vorbit mai devreme despre cine are de câștigat pe urma evoluțiilor din statelor membre, care sunt evoluții din statele membre. Acest, polit, acest domeniu este foarte, foarte fluctuant. Uh, imediat ce se publică ceva, um, acele informații devin uh, um, învechite, fiindcă se bazează pe informații care datează de cu câțiva ani în urmă, fie că se vorba despre medicamente generice și așa mai departe. Ce informații sunt demne de crezare și ce nu, să să dăm crezare informațiilor pe care, care le primim atât timp cât le primim uh, în mod corect uh, de la mai mulți uh, interlocutori, fiindcă atâta timp cât, cât, cât toate părțile implicate sunt, se regăsesc în aceste informații și cred că parlamentarii și decidenții își pot forma propriile păreri în legătură cu situația de față. Dinamica este în perpetuă schimbare, nu putem să abordăm acest subiect într-un uh, într astfel de document. Dinamica statelor uh, membre, bineînțeles, există uh, aspecte legate de, de stabilirea prețurilor, de volume, care vizează atât țările mari cât și țările mai mici. Și în ceea ce privește comerțul transfrontalier, dumneavoastră, domnule președinte, ați adresat această întrebare în legătură cu cercetarea, da, într-adevăr, dacă există această nevoie, vom, vom face acest lucru, fiindcă s-a, s-a făcut un uh, studiu interpares în acest domeniu pentru a înțelege practicile, pentru a înțelege care sunt beneficiarii și despre ce e vorba. S-a făcut deja ceva în acest domeniu. Eu am uh, redactat uh, documente în trecut în legătură cu acest subiect, dar cred că, dat fiindcă situația se schimbă în continuu, uh, ar fi bine să actualizăm întotdeauna acest subiect. Laura Nistor de la Comisie a menționat unele aspecte și aș dori să le reiau și eu aici. Într-adevăr, Comisia, fie că e vorba de Enterprise sau Sanco, face o treabă foarte bună, muncește din greu, stabilește rețele și le promovează și uh, dacă ne uităm la cum se stau lucrurile acum 10-15 ani, când statele membre nici măcar nu vorbeau despre schimbul de practici, de bune practici, eu unul știu că acum măcar statele membre stau de vorbă, nu neapărat în, uh, într-un cadru deschis, dar uh, încearcă să-și dea seama ce funcționează la nivel intern și ce nu funcționează. Și asta înseamnă democrația până la urmă. Comisia a jucat un rol aici și, bineînțeles, nu vreau să uh, subminez uh, ideile pe care le subliniați dumneavoastră din perspectiva Parlamentului. Foarte multe subiecte, doamnă președinte. Sper totuși că am reușit să răspund uh, corect întrebărilor pe care le-am primit. Mulțumesc, domnule președinte, pentru aceste răspunsuri exhaustive la întrebările pe care le-ați primit din partea colegilor. Mulțumesc de asemenea pentru calitatea raportului, pentru claritățile pe care le-ați adus în legătură cu anumite aspecte. Totul este extrem de important, motiv pentru care vă mulțumesc încă o dată. Știu că împreună cu colegii noastre uh, ați fost foarte interesat de acest subiect. Nu pot decât să fiu de acord cu uh, intervenția Rod Berend, printre altele. Acum vă propun să trecem la punctul următor, care va fi prezidat de colegul nostru Carl Schnitter, care îi cedez, deci, președinția.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 Yes, uh, so we will start the meeting. Vom relua așadar ședința și următorul nostru punct de pe ordinea de zi este prezentarea raportului ECDC privind hepatita B și C, respectiv combaterea acestor boli. Uh, directorul ECDC este în mijlocul nostru și mă bucur foarte mult că ați venit la noi. Sper că veți putea să vă Uh, și întoarceți în Suedia. Am înțeles că fumul de cenușă dinspre Islanda se mută către noi, așadar uh, să sperăm că totul va fi bine. Avem o prevalență destul de mare a hepatitei B și C în Europa și de aceea uh, cred că este oportună această prezentare. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și eu sper să mă pot întoarce cu bine la Stockholm. Știu că Parlamentul european este foarte interesat de evoluția în domeniul hepatitei C și hepatitei B. Mă bucur de acest lucru. De asemenea, am notat că există o declarație a Parlamentului din 2007 în care ați solicitat Comisiei să emită recomandări privind screeningul universal pentru aceste două uh, virusuri. Acum Fapt este că hepatita B și C sunt boli care trebuie raportate uh, în mod obligatoriu la nivel național, care, de unde se transmite datele către ECDC. În 2007 am reușit să oferim o primă situație globală asupra hepatitei B și hepatitei C în Europa. Situația Uh, analiza uh, era realizată în, pentru perioada 94-2004, dar astăzi suntem în măsură să vă oferăm analize anuale. Din păcate, există limitări serioase uh, ale acestor demersuri, pentru că trebuie interpretată creșterea prevalenței înseamnă doar că doctorii acordă mai mare atenție sau că decelează mai devreme boala sau chiar crește prevalența ei. Creșterea prevalenței așadar nu este ușor de determinat. Am uh, reunit un grup de experți cu care am discutat aceste probleme încercând să aflăm uh, impactul real al acestei boli, încercând să găsim și niște opțiuni uh, pentru viitor. Știm că impactul este enorm. Mii de cetățeni sunt uh, infectați cu aceste, aceste germeni și foarte mulți dintre ei uh, deja suferă de ciroză hepatică sau chiar de cancer uh, hepatic. Însă, distribuția nu este egală, există diferențe foarte mari. Știu că Parlamentul este foarte interesant de problema uh, inechității în domeniul sănătății, dar și statele membre sunt interesate în a uh, rezolva situația grupurilor lor vulnerabile. De exemplu, hepatita C este foarte puternic concentrată în uh, categoria utilizatorilor de droguri injectabile care uh, sunt expuși și uh, la hepatita B. Câteva scurte comentarii în legătură cu ce facem noi pentru combaterea acestor uh, boli. Hepatita B poate fi prevenită prin vaccinare, Vaccinarea este disponibilă încă de acum 20 de ani și cred că este un succes uh, deosebit pentru că este un vaccin foarte eficace și rata de infecție a uh, scăzut de la 10 cazuri la 100 de mii în 94 la doar un caz în, în un caz la 100 de mii în 2004. Uh, este o scădere de 10 ori utilizatorii de droguri injectabile sunt uh, practic uh, principal grup de risc pentru uh, dobândirea și apoi răspândirea hepatitei B și hepatitei C. Tocmai de aceea, împreună cu Observatorul European Antidrog, am încercat să elaborăm un plan de acțiuni împotriva acestei răspândiri. Dacă boala este identificată Uh, suficient de precoce, atunci uh, majoritatea cazurilor de hepatită C poate fi vindecată, respectiv cea uh, de hepatită B tratată cu succes. Însă, investițiile uh, implicite sunt extrem de mari și toată lumea sigur este interesată când investește în sănătate să primească înapoi, practic, uh, să-și recupereze investiția. Da? Acum, uh, tratamentul este uh, ceva care nu neapărat uh, produce rezultate măsurabile, însă costă foarte mult. Și tocmai de aceea am elaborat, practic, un set de instrumente care permit realizarea unei analize cost-beneficii pentru programe naționale de screening pentru hepatită B și hepatită C. Această, acest set de instrumente îl vom face disponibil statelor membre începând cu anul viitor și vom recomanda statelor membre să facă uz de aceste instrumente de analiză pentru a afla dacă este sau nu este oportun să demareze un program de screening. În 2012, prin rețeaua noastră de experți, vom uh, elabora un cadru de reglementare pentru prevenirea hepatitei B și C în Europa. O chestiune deja a fost identificată ca prioritate și anume uh, prevenirea uh, infecției cu hepatită B de la mamă la copii. Acest lucru se poate face foarte ușor dacă știm că mama este infectată. Am fost șocat să aflu că există încă state membre care încă nu efectuează eh, screening de rutină eh, pentru HBV la femei însărcinate. Sper că această eh, situație să se corecteze cât se poate de curând. Iar acum, sigur, stau la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări. Thank you. Well, uh... I'll start with, uh, or maybe... Mulțumesc. Atunci o să începem cu... Sau cum să facem? Uh, de la, de la Consiliul pe la Sloben, se doreți să luați cuvântul? Köszönöm, elnök úr. Domnule președinte, vă mulțumesc. Din partea Consiliei, din partea Consiliului uh, reprezint, uh, uh, sunt, sunt delegatul pentru probleme de sănătate publică a președinției ungare. Mulțumim pentru preze, prezentarea dumneavoastră, a fost foarte utilă prezentarea domnului director și din partea grupului de lucru al Consiliului pentru Sănătate Publică vreau să iau poziție față de cele spuse. Președinția ungară este foarte lămurită în legătură cu problemele cauzate de hepatita B și hepatita C și de gravitatea acestora și de aceea apreciem în mod deosebit eforturile pe care le depune CDC în uh, acest plan. Este uh, nevoie de uh, uh, multe măsuri importante pentru a combate în continuare aceste boli. După cum știți, posibilitățile președinției ungare au fost limitate și de aceea au, au fost uh, nevoiți să um, stabilim alte uh, priorități pentru perioada mandatului nostru, însă uh, pot să vă spun că sunt patru propuneri de Consiliu pe care le vom prezenta în Consiliul de EPSCO din iunie și care au legătură cu tema noastră. Președinția ungară însă uh, nu are o abordare uh, specifică pentru, această, uh, pentru, pentru aceste boli, ci în domeniul general al sănătății publice am considerat că problema vaccinării copiilor trebuie să fie una prioritară. Pe această temă a vaccinării generale, deci a prevenției primare, încercăm să adoptăm uh, niște concluzii ale Consiliului. Uh, planul de acțiune european în domeniu uh, este deja o, aduce deja o valoare adăugată importantă și în același timp experiența Ungariei în acest domeniu a fost valoroasă pentru noi, tocmai de aceea ne-am și stabilit această prioritate. Avem convingerea că atunci când Consiliul va adopta aceste concluzii. Vom invita uh, Comisia uh, și uh, agențiile specializate să își continue eforturile în domeniul cercetării și prevenției și în același timp vom conchide că rezultatele deja obținute pot să contribuie la uh, lupta împotriva hepatitei B și C. Chiar dacă uh, aceste două uh, boli nu sunt menționate în mod expres în, nu vor fi menționate în mod expres în concluziile Consiliului, cred că prin menționarea și abordarea prevenției primare a vaccinării copiilor gen, la, cu titlu general vom putea contribui și la reducerea incidenței acestor boli. Mulțumesc! to the members now and then they can ask. Mulțumesc, dau cuvântul acum membrilor uh, și puteți să adresați uh, întrebări atât comisiei cât și expertului nostru, Dagmar uh, roth Mulțumesc. Ordinea de zi vorbim, am citit despre inițiative în curs de dezvoltare privind, în curs de desfășurare privind combaterea hepatitei B și C și alte propuneri. Aștept aceste alte propuneri. Pentru că unul dintre motivele pentru care s-a creat ECDC a fost tocmai uh, uh, problema prevenției uh, primare în domeniul bolilor transmisibile. În Germania acum avem o mare problemă cu o bală cu transmitere foarte rapidă. Germenul este, se numește EHEC, Escherichia coli enterohemoragic, este un val care ar putea să se răspândească din Germania și spre alte țări. Foarte multe persoane sunt la terapie intensivă, trebuie ventilate artificial. Vreau să întreb ce face ECDC în această prevință. Există deja un grup de lucru dedicat pentru această problemă. Aveți intenția să uh, asistați pers- uh, autoritățile locale și naționale în uh, decelarea originii acestei uh, boli ce, uh, cum, cum apreciați fațul, faptul că aceste, această boală uh, practic uh, leagă de pat timp de mai multe săptămâni persoane care au fost altminteri sănătoase tun. Deci este o boală care are o foarte mare răspândire de vreo 3-4 zile încoace și cred că este un moment foarte oportun pentru ca ce să-și, dovedească, să-și dovedească eficiența. Mulțumesc, Mariana Kodakis. Chairman. Mulțumesc, Carl, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc pentru prezentare. Așa cum a spus Dagmar, acesta este un organism foarte bun pentru strângerea datelor și pentru a ne avertiza de existența unei probleme și Uh, ați spus că vă ocupați de imigrația care afectează unele state membre în ceea ce privește răspândirea bolilor în rândul imigranților și prin imigrație. Deci este un do- o dovadă de proactivitate. Ați spus că există diferențe între statele membre în ceea ce privește hepatita B și C, <laughs> sper că am înțeles bine, dar aș vrea să vă întreb de ce, fiindcă conștient, nivelul de conștientizare este diferit, există grupuri vulnerabile sau prioritățile stabilite de serviciile medicale, de unde provin aceste diferențe și uh, ele afectează și ele se răspândesc la nivel transfrontalier între statele membre. Ați vorbit despre programul de depistare. Un domeniu foarte interesant, uh, fiindcă Aici apare întrebarea obligativității, dacă ar trebui să fie obligatoriu, dacă uh, poate fi acoperit de asigurare și ce face bolnavul în momentul în care află că uh, este infectat. Dumneavoastră ați fi pentru, depist, pentru un program de depistare a bolilor infecțioase? Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Doamna Lukașevska are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește datele pe care nu le-ați prezentat, pe care ni le-ați prezentat, aș vrea să știu care este prevalența infectării cu hepatită în cazul acestei hepatite C. Observăm că este o mare diferență între o țară și alta. Uh, Ați reamintit faptul că lupta împotriva bolilor hepatice sunt, este foarte importantă și statele membre trebuie să reacționeze. Ați spus de asemenea la început că toate aceste probleme legate de depistare costă foarte mult și nu sunt extrem de utilizate în toate statele membre. Uh, eu cred că depistarea acționează în amonte și asta ar presupune costuri mai mici, mult mai mici decât atunci când boala s-a declarat deja. Mulțumesc! Much. And next speaker is Karin Kademash. Ein herzliches Dankeschön. Ich mag vielleicht auch gleich bei der Dagmar. Mulțumesc foarte mult. Mă alătur colegei eh, Dagmar roth și pentru că președinția Consiliului a vorbit despre imunizarea la copii, eh, cred că pot să spun că eh, eh, rujeola este recomandată, cred că în toate statele membre ca pentru imunizare, totuși se observă o incidență crescândă a acestor boli Uh, care sunt măsurile pe care le luați dumneavoastră pentru a calcara fenomenul și vreau să vă întreb dacă motivul pentru această creștere a incidenței este uh, calitatea vaccinelor sau o nerespectare a planurilor de vaccinare. Mulțumesc. My speaking list. Văd că nimeni n-a mai cerit cuvântul. Aș da cuvântul, dacă permiteți, întâi comisiei să răspundă și apoi rog să intervină uh, ECDC. Ah, John Ryan, ok. John Ryan, aveți cuvântul. Good afternoon. So first of all, thank you for the... Bună ziua. Vă, vreau să vă spun că mă bucur că se discută acest subiect astăzi. E foarte bine să se discute în mod regulat despre hepatita C într-un for cum este Parlamentul European, fiindcă se atrage atenția asupra acestui subiect astfel. Aceasta este o urmare a declarației Parlamentului European privind epatita C din anul 2007 și în urma adunării pentru sănătate a OMC pe același subiect. Este foarte bine, deci, că se aduce în lumina reflectoarelor această boală în mod regulat. Din anul 2000, Comisia a recunoscut nevoia de acțiuni la nivel european împotriva hepatitei virale, pentru combaterea hepatitei virale și vreau să vă spun că legislația privind supravegherea bolilor infecțioase acoperă hepatita B și C și obligă statele membre să raporteze în mod regulat rețelei comunitare să raporteze, deci, izbucniri eh, de infec infecțioase de, de hepatită B și C. Se vor finanța o serie de proiecte care vizează hepatita mai... Eh, aici este vorba despre un fond pentru promovarea celor mai bune practici, este vorba despre identificarea și uh, partajarea celor mai bune practici formarea angajaților din domeniul medical și sprijinirea intervențiilor pentru gestionarea infecției de hepatită B și C în rândul unor anumite grupuri de populație care sunt eh, mai expuse riscului de infecție. Avem un eh, proiect de, de corespondență care încearcă, încearcă să stabilească o abordare pentru infecție transmisă prin sânge pentru tineri sau persoanele cu risc. Este vorba de un sistem de prevenire care este folosit în închisori și un alt proiect se referă la accesul la îngrijiri medicale pentru alcoolici sau uh, persoane care uh, suferă de boli uh, hematologice se încearcă finanțarea unui proiect privind screeningul pentru hepatită și ne tocmai ne-am întâlnit cu coordonatorii proiectului. Obiectivul acestui proiect este să avem o abordare comună privind programele de depistare, de screening, pentru a ne putea, pentru a putea pune accentul pe minoritățile etnice și pe migranți. E limpede totuși că mai avem cale lungă de bătut. Hepatita C și B rămân uh, o amenințare la adresa sănătății publice și e nevoie de inițiative în domeniul sănătății publice la nivel european. Iată de ce am cerut deja în 2009 ECDC-ului să pună la punct o serie de proiecte și de studii la care s-a uh, referit uh, oaspetele nostru privind hepatita B și C Obiectivul era să se strângă dovezi științifice privind eh, incidența acestei boli și privind eficiența măsurilor de prevenire și de control. În 2010, ECDC a publicat o primă serie de rapoarte care au subliniat caracterul eh, heterogen al situației la nivel european, lipsa de eh, baze fiabile cu privire la incidența și povara pe care o reprezintă această boală și lipsa de informații privind uh, valoarea adăugată a depistării. Iată de ce am desfășurat activități suplimentare în cadrul EDCD pentru a umple aceste lacune. Din câte am înțeles, măsu- aceste măsuri și aceste investigații durează destul de mult, necesită timp, este, deci foarte import- este totuși foarte important ca măsurile pe care le propunem statelor membre să se bazeze pe dovezi să fie bine argumentate, ne bazăm pe capacitatea ECDC de a aduce totuși aceste rezultate. Comisia va, își va continua activitatea privind prevenirea și tratarea hepatitei C și B în conformitate cu dispozițiile rezoluției adunării pentru sănătate a OMC și uh, Vom încerca până la finele acestui an să dăm uh, recomandări pentru a îmbunătăți monitorizarea hepatitei B și C la nivelul statelor membre. Astfel vom putea compara situația pe baza unor date mai fiabile în ceea ce privește povara pe care o reprezintă această boală. Vom finanța în continuare programe și proiecte pentru a sprijini cele mai bune practici, stabilirea unor orientări pentru angajații din uh, sectorul medical și uh, vizarea unor anumite grupuri de populații. Așa cum uh, a spus și reprezentantul Consiliului, Consiliul pe, 6 iunie va adopta concluziile sale cu privire la vaccinarea copiilor, iar acest subiect merge mână în mână cu Um, prevenirea eficientă a bolilor în rândul populației. Comisia va analiza concluziile Consiliului odată ce acestea vor fi adoptate pentru a vedea cum putem introduce aici și elementul hepatitei e vorba de prevenire și control a acestei boli, cum putem lega acest subiect de concluziile Consiliului. Și pentru a răspunde întrebării adresate de colega Rod Berens, vreau să vă spun că administrația germană ne-a înștiințat uh, de izbucnirea de uh, Escherichia coli, E. coli, este printr-un sistem special de uh, de alarmă. Am primit această înștiințare astăzi și am solicitat ECDC-ului să uh, desfășoare o evaluare a pericolului, după care vom uh, lua legătura cu statele membre pentru a pentru a hotărâ ce măsuri să luăm. Am uh, discutat și cu colegii de la um, Siguranța Alimentară pentru a vedea ce măsuri se pot lua și în acest domeniu. Domnul președinte, vă mulțumesc uh, foarte mult. Sunt curios cât va dura această evaluare a pericolului. Okay, I would like to uh, first of all uh, thank the uh, Hungarian Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc mai întâi președinției ungare, care a acordat atenție sporită imunizării la copii. Am avut plăcerea să organizăm împreună conferința expensilor și am fost uh, foarte mulțumit de concluziile care s-au tras acolo. Însă, există o deosebire între vaccinarea imunizarea la copii și răspândirea așa numitelor boli uh, ale copiilor, respectiv răspândirea în rândul copiilor a uh, hepatitei B. În ce privește infecția cu EHEC în Germania, în fiecare zi la 11.30 avem o reuniune a experților, când sunt în birou, a, chiar iau parte personal, și răspunsul oficial este că vom, ne vom uh, autosesiza uh, doar după ce vom avea o solicitare în acest sens din partea autorităților germane. Deocamdată nu putem face altceva decât să monitorizăm presa, uh, să începem investigații informale, dar nu, ne putem, nu putem fi activați ca organism de specialitate decât la cererea autorităților germane. Știu că uh, cel puțin așa s-a prezentat situația pentru mine ieri, există doar un stat membru afectat, Germania, și uh, de aceea, uh, nefiind afiliate mai multe state membre, uh, ECDC se poate activa doar la cererea Germaniei. O echipă de răspuns se poate, o primă reacție poate apărea în curs de 48 de ore, Eh, dar, eh, de exemplu, am avut și unele cazuri de febră Q acum eh, nu multă vreme. Am reușit într-un timp foarte scurt să decelăm sursa, focarul acelei infecții cu funcție Q într-un, într-o stațiune turistică. Deci noi putem interveni, dar trebuie să fim solicitați. Doamna Iana Kudakis, spuneați că există populații diferite cu predispoziție diferită la aceste boli. De, dar aici intervine, de exemplu, alcoolismul, utilizarea drogurilor injectabile și răspândirea acestora. Este foarte ușor să spun să spunem că trebuie să oferim screening pentru toată lumea, dar dacă această boală este concentrată doar în rândul anumitor categorii de populație, cum ar fi utilizatorii de droguri injectabile, nu are niciun sens să uh, oferi screening pentru uh, populația generală. De aceea uh, trebuie să vedem cum putem să ne cheltuim banii cu maxim de eficiență. În general, nu sunt, nu sunt în favoarea programelor de screening general, ci sunt în favoarea acelor programe de screening care uh, se adresează anumitor grupuri țintă foarte bine definite. Iar după ce faci un screening, trebuie să te asiguri că există și tratament disponibil pentru această uh, uh, boală și că acest tratament este disponibil în regiunea în care apare populația îmbolnăvită. Da? ca și în cazul infecției HIV, uh, uh, problema screeningului este că screeningul se oferă în mai multe locuri decât există uh, tratament eficient. Doamna Kaltbach, probabil știți și dumneavoastră că avem o epidemie serioasă de rujeolă în Europa. Cândva a fost o boală exclusivă a copiilor, dar acum observăm uh, o incidență crescută, practic 30% din cazuri în uh, populație uh, mai mare, cu spitalizări, cu forme foarte severe și este practic o rușine pentru noi că exportăm această boală în lume pentru că nu suntem în măsură să controlăm această boală. ECDC nu poate controla răspândirea unei boli, asta trebuie să o facă statele membre, dar noi de mult am sunat uh, goarna de alarmă și uh, sperăm că uh, măsurile vor urma. Noi am cerut acțiuni concertante, concertate Eh, trebuie să convingem doctorii că trebuie să acorde mai mare atenție acestui fapt, trebuie să informăm mediile, eh, mass media sociale și eh, trebuie să convingem și ceilalți actori vizați în ce privește imunizarea, pentru că imunizarea este ieftină și este sigură. Mulțumesc, domnule Sprenger, și vă doresc succes să vă puteți întoarce în siguranță la Stockholm și trecem la dulcea temă a albinuțelor. Vorbim de sănătatea albinelor. Știm că există multe probleme în ce privește uh, sănătatea insectelor uh, uh polenizante. Și Raportor pentru acest raport uh, privind sănătatea albinelor este Julie Gerling, ECR. Vă mulțumesc. Să fac o scurtă prezentare. Vreau să vă spun în primul rând că pentru cei care fac, uh, pentru cei care redactează avize, vreau să vă spun că e foarte greu să ne limităm la dimensiunea alocată și adesea uh, adesea afirmațiile sunt destul uh, de sărace, fiindcă sunt doar punctul de plecare pentru discuții din considerente de volum. Sunt foarte multe aspecte legate de albinele melifere și care trebuie dezbătute în mai multă profunzime. Am uh, făcut uh, referire la mai multe documente, printre care și rezoluția Parlamentului European din noiembrie anul trecut, precum și comunicarea Comisiei care i-a urmat în luna decembrie. Avem și o comunicare orală de la Consiliu în februarie, care a fost publicată pe data de 17 a lunii, deci m-am uh, bazat numai pe, com, pe uh, comunicarea orală, fiindcă nu aveam și documentul scris la, în momentul redactării acestui aviz, dar acum că a fost publicat documentul, îmi dau seama că nu sunt foarte multe elemente care nu se regăsesc în avizul meu. Am uh, analizat îndeaproape și raportul EFSA privind mortalitatea albinelor. Acest raport este uh, Uh, destul de lung, dar uh, pentru cei care nu vor să citească câteva sute de pagini, există și rezumate. Acest raport este foarte important, fiindcă noi uh, vom discuta aici despre sănătatea albinelor melifere, iar acest lucru necesită înțelegerea uh, modului în care se desfășoară cercetarea științifică. E foarte greu să ajungi la concluzii fără să înțelegi cum stau lucrurile la nivel științific, în altfel s-ar putea să ajungem la concluzii eronate. Nu o să vă citesc avizul meu acum, aș dori totuși să vă spun faptul că este vorba de o chestiune care ține de mai mulți factori, nu avem un factor unic după părerea noastră, în ceea ce privește deteriorarea sănătății albinelor, există mai mulți factori, cum am spus, uh, și aducerea la oaltă a acestor uh, factori afectează albinele în nenumărate feluri. Aștept cu nerăbdare uh, reacțiile dumneavoastră la acest aviz. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Avem și o listă a raportorilor din umbră. Crista Clasă are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și colegei Gerling pentru scurta prezentare a raportului său. Într-adevăr, când cifrele sunt puține, parcă nu reușești să publici toate informațiile pe care vrea să le publici sau nu este cel puțin prea ușor. Ă, Cred că intenția noastră este una cea bună, așa cum o ne arată și Comisia în evaluările sale. Uh, albina este cel mai important uh, uh, animal de lucru pe care îl folosește omul, pentru că fără polenizarea albinelor nu am avea ce mânca. Și Chiar și în uh, Olanda știm și în Germania știm că fiecare livadă, fiecare fermier care are livezi uh, trebuie să fie ajutat uh, de către apicultor de câteva ori pe an să aducă niște stup ca să îi polenizeze livada. De aceea, tocmai au fost uh, incluse uh, și albinele și sănătatea albinelor a fost inclusă în programe, uh, programele de sănătate publică și în programele de subsidii, inclusiv în agricultură. Salut de aceea și programele naționale și comunitare pentru sprijinul apiculturii. Însă, problema albinelor undeva se blochează între interesele agricultorilor și producătorilor de pesticide de o parte și interesele proprii ale acestui grup de agricultori. Însă, cred că există argumente raționale care vorbesc, sus, susțin cauza sănătății albinelor pentru că uh, Eh, ele reprezintă un element de legătură între foarte mulți eh, factori. În același timp există foarte multe boli, foarte mulți paraziți, eh, virusuri care afectează sănătatea albinelor, ca să nu mai vorbim de monoculturi. Deci dacă o albină se hrănește numai din culturi de rapiță, atunci acest lucru nu îi servește mai vorbim și despre aspecte genetice, de clima în care trăiesc albinele, de îngrijirea uh, stupilor uh, și, în ultimul rând, uh, utilizarea falsă sau nepermisă a anumitor pesticide, insecticide, are, afectează grav sănătatea albinelor și de aceea este foarte important uh, să se contureze un dialog structurat între cercetători, apicultori și restul agricultorilor. Pentru că acolo unde se creează, se realizează un genocid al albinelor prin utilizarea greșită sau interzisă a unor pesticide, acolo trebuie refăcută populația de albine. Avem nevoie de o abordare și de măsuri coordonate care să fie susținute financiar uh, alături de proiectele de cercetare care au fost deja uh, aprobate. Vorbesc de uh, perspectivele financiare până în 2013 un mai bun acces la medicamente veterinare, la uh, uh, toate mijloacele terapeutice pentru păstrarea sănătății albinelor este vitală. Uh, trebuie să avem în vedere acest lucru. În satul din care provin eu existau 10-15 apicultori când eram mică. Azi nu mai există. Apicultura a fost uh, de multe ori, e drept, uh, o activitate conexă, um, dar astăzi, pentru că nu poți să te duci uh, în curte să mângâi albinuța și pentru că există o imagine negativă a lor, uh, uh, aceste albine nu mai apar în peisajul nostru cultural. Albinele nu sunt animale sălbatice, sunt animale de lucru, sunt animale de casă, dacă vreți, în acest sens, fără de care nu putem să trăim. Iar în ce privește meseria de apicultor, aceasta trebuie îmbrățișată de cât se poate de mulți oameni, trebuie ca această meserie, acest meșteșug al apiculturii să nu dispară, ci să fie promovat. Avem nevoie de orientări profesionale, vocaționale importante pentru promovarea uh, apiculturii. Doamna Gerling uh, a arătat că acum doi ani Uh, au fost uh, adoptate uh, măsuri pozitive pentru sănătatea anim albinelor atunci când s-a adoptat directiva privind insecticidele și pesticidele. Noua, nou regulament de autorizare a pesticidelor, care va intra în vigoare peste două săptămâni, va avea și el un Uh, impact asupra uh, sănătății albinelor. Acolo, de exemplu, se scrie că pesticidele pot fi uh, utilizate doar atunci când nu există efecte acute sau cronice asupra populațiilor de albine. Așadar, stimate colegi, stimați colegi, această directivă privind pesticidele peste două săptămâni va intra în vigoare și sperăm că va oferi uh, în același timp impulsuri noi și importante pentru noi, pentru Comisia uh, Europeană, pentru a închide și ultimele uh, viduri legislative rămase în ce privește sănătatea albinelor. Trebuie ca înainte de adoptarea unor noi, unor noi elemente de legislatură uh, uh, să um, uh, corectăm legile, directivele care există deja. În aprilie 2011 știu că era vorba ca să existe un laborator de referință pentru sănătatea albinelor, ca acesta să fie funcțional. Vreau să știu dacă între timp chiar funcționează sau nu. Děkuji, pane předsedo. Ehm, velmi stručně eh, rád bych poděkoval zpravodajce za její práci na tomto velmi vážném. Mulțumesc, domnule eh, președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei eh, raportor pentru elaborarea acestui document și salut și inițiativele Comisiei în acest sens. Fără a pierde mai multe cuvinte cu elemente introductive, vreau să subliniez că între noile pesticide, există foarte multe substanțe uh, care sunt efectiv nu doar dăunătoare, ci chiar otrăvitoare. Și experții consideră că acestea sunt substanțele care sunt responsabile pentru pierderea a sute de colonii de albine. Neonicotinele uh, care au uh, uh, ca substanțe active efect asupra uh, aparatului digestiv și hormonal sunt deja folosite în unele țări, au fost interzise în alte state membre. Eu aș crede că ar trebui să fie, eu cred că ar trebui să fie interzise peste tot pentru a nu periclet, periclita aceste populații. În alte cazuri uh, constatăm importul de uh, miere infectată din uh, China și care a, are, este pus în legătură în multe cazuri cu genocidul unor mari populații de albine. Trebuie să vedem dacă virusurile cu care, care infectează uh, Uh, populația duc la, aceast, la extinția ei sau dacă, uh, sau dacă agentul cauzator este în altă parte și uh, vulnerabilizează animalele, aceste insecte. Cred că importurile din China de aceea trebuie controlate mult mai bine și chiar și importul din alte state țerte trebuie controlat, eventual restricționat. Trebuie să ținem cont de toți acei factori care influențează uh, viața insectelor. Este vorba de insecte sociale, cu o ierarhie socială foarte uh, clară. Și de multe ori, uh, factori care am credem noi că ar putea afecta doar animalul individual, uh, afectează întreaga populație uh, de insecte. Uh, ar trebui să existe date comparabile din toate statele membre pentru a putea oferi răspunsuri la toate aceste întrebări. Până atunci, principiul prevenției trebuie să prevaleze. Mulțumesc. Uh, next speaker is Mr. Ugias. Mulțumesc. Urmează domnul Ugias. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc de asemenea colegii Gerling pentru excelentul raport. Cred că ea a reușit să arate foarte bine care sunt punctele ce, relevă de ce țin de competența comisiei noastre. Trebuie însă să ne gândim la neliniștile legate de dispariția albinelor, la problemele apicultorilor europeni. Toate acestea sunt niște problematici preocupante. Nu sunt problematici potențiale și impactele asupra ecosistemului există deja. Trebuie să înțelegem, deci, că impactul negativ este deja prezent, nu este ceva ce se va întâmpla în viitor. În ceea ce privește fondul problemei, se pare că rădăcinile răului sunt necunoscute. Prezența paraziților este științific uh, demonstrată, a paraziților care fac rău albinelor, penuria medicamentelor veterinare autorizate, uh, disponibilitatea plantelor sălbatice din ce în ce mai uh, puține din cauza uh, schimbărilor climatice, iată o sumedenie de elemente asupra cărora trebuie să insistăm. Ca raportor fictiv, trebuie să insistăm uh, pentru crearea unui laborator uh, privind sănătatea albinelor la nivel european, astfel încât să înțelegem care sunt factorii de tensiune, care sunt constrângerile, să le înțelegem mai bine și să le combatem mai bine. Acum aș dori să fac două observații. Raportul afirmă că nu există dovezi științifice care să dovedească faptul că OMG-urile și pesticidele ar avea un impact asupra sănătății albinelor. Însă aș vrea să uh, vă invit să vă gândiți la un lucru și anume, elementele științifice nu există, e clar, dar schimbările, dezechilibrele naturale au loc în timp. Prin urmare, impactul acestor schimbări nu poate fi apreciat pe termen scurt. Nu poate fi observat acum. Iată de ce trebuie neapărat să cosmetizăm oarecum raportul în legătură cu acest punct și să ridicăm această umbră de îndoială. Raportul mai spune și că nu există suficiente dovezi științifice din care să reiasă pagubele cauzate de pesticide ecosistemelor. Fie, sunt de acord, există totuși anumite urgențe, există situații care ne-au fost aduse la cunoștință în domeniul științific și care uh, sunt tocmai opuse a ceea ce s-a spus. De exemplu, lanțul uh, COP din Regatul Unit a interzis acum câțiva ani folosirea unor pesticide binecunoscute tocmai pentru că aveau un impact extrem de negativ asupra sănătății albinelor. Deci, contrar raportorului, aș vrea să fiu mai puțin categoric, poate mai prudent și să introduc aceste elemente de îndoială. Și apoi, în ceea ce privește bunele practici, în raport se spune că trebuie să ținem cont de caracterul specific la, al apiculturii și de diferiți operatori vizați. Ar trebui să precizăm care este punctul de referință Într-adevăr, majoritatea producătorilor de miere sunt mici producători care fac asta ca un fel de activitate prin care să se simtă bine. Sunt aproximativ 67% din stupii europeni în această categorie. O ultimă remarcă legată de activitatea comisiei noastre. Domnule președinte, aș dori să fac trimitere la uh, regulamentul din 2005 privind susținerea dezvoltării rurale. În acest regulament se încurajează punerea aplicare a unor condiții pentru o bunăstare optimă, dar se spune de asemenea că nu se pot lua angajamente care să depășească condiționalitatea pentru crescătorii de albine. Deci, cu alte cuvinte, nu este posibil să fie prevăzută o primă pentru apicultor, pentru că nu există condiții tip legat, legate de bunăstarea albinelor. Nu există referințe în ceea ce privește bunăstarea stupilor și în lipsa unor astfel de termeni de referință este imposibil să prevedem un sistem de finanțare și totuși toți colegii care au cerut un sistem de ajutor pentru apicultori vorbesc tocmai despre aceasta. De aceea eu cred că trebuie să facem puțină ordine, întrucât uh, este o competență care ține de comisia noastră. Mulțumesc! Thank you, Chair. Um, I'm sitting here. Domnul Taylor. Uh, mulțumesc. Stau pe locul uh, raportorului de la Verzi, Michel Ravezi, dar uh, dumneai nu poate fi altul de noi astăzi. Pe mine mă interesează apicultura și alături de Chris Davis, domnul Ravezi, am uh, uh, fost autorul unui eveniment la Parlamentul European și vreau să dau acum citire uh, notițelor uh, doamnei reprezentant al verzilor, uh, um, spunând că faptul că este vorba despre sănătatea albinelor melifere este oarecum, uh, duce, oarecum înșelătoare, fiindcă producția de miere este un, o activitate care însoțește activitatea de polenizare, iar uh, populația iar valoarea populației uh, insectelor polenizatoare din întreaga lume este estimată la 153 de miliarde de euro. Deci, uh, Valoarea totală a albinelor melifere ca polinizator este estimată ca reprezentând de 20-30 de ori mai mult decât valoarea tuturor produselor melifere la un loc. Ar fi deci mai bine să vorbim despre sănătatea albinelor polenizatoare ca titlu pentru acest aviz. Coloniile de albine dispar în lumea întreagă. Această primejdea este una reală, dat fiind că multe dintre culturile noastre sunt polenizate de albine. 87 din 100, cele 153 de culturi principale din lumea întreagă depind de polenizarea albinelor. Și aici uh, intră foarte multe culturi uh, aducătoare de venituri, cum ar fi cafeaua și, co- și cacaoa. Este clar că pierderile de colonii ale albinilor ar putea să aibă efecte devastatoare asupra mediului înconjurător, asupra dezvoltării rurale și asupra securității alimentare mondiale. Comunicarea Comisiei reprezintă o trecere în vedere foarte bună cu privire la sănătatea animal, albinelor, mă scuzați, dar în același timp rămâne neclară uh, vagă, dat fiind riscurile foarte clare de poleniza- ă, în ceea ce privește polenizarea din cauza pierderilor de colonii. Avem de ceva mai mult decât de o comunicare. Avem ă, nevoie de un program de acțiune foarte clar, cu obiective și ținte bine stabilite. Și am dori să hm, aflăm părerea Comisiei. În ceea ce privește proiectul de aviz al colegii noastre, aici, da, suntem de acord ă, în mare parte cu tot ce se spune, dar la alineatul 5 um, suntem uluiți, rămânem uluiți în ceea ce privește adevăratele obiective. Uh, jucați rolul avocatul diavolului sau vorbeați serios? La alineatul 5 se spune că nu există dovezi în ceea ce privește faptul că insecticidele și pesticidele afectează negativ populația de albine și ni se dau asigurări că se testează în mod uh, riguros aceste, aceste insecticide și pesticide și că există uh, măsuri uh, care se iau și în ceea ce privește siguranța alimentară. Ne-a surprins acest lucru, fiindcă, după câte înțeleg eu, din câte mi-am dat eu seama, toate partidele erau de acord că trebuie să fie îmbunătățită protecția albinelor împotriva pesticidelor și asta în contextul unei, unui nou regulament în ceea ce privește aprobarea, în ceea ce privește aprobarea pesticidelor în 2009. Și efectele cronice asupra coloniilor uh, de albine uh, nu sunt uh, investigate cum trebuie și uh, nu sunt uh, investigate cum trebuie nici efectele asupra larvelor de albine, precum și toate formele de expunere la pesticide și insecticide prin uh, nectar și polen. În 2009, Parlamentul a dat dovadă de solidaritate și s-a remediat această problemă. Am introdus uh, niște criterii bazate pe risc în acest regulament, prin care se includ efectele cronice asupra albinelor, precum și efectele asupra larvelor albinelor melifere, precum și efectele asupra comportamentul, comportamentului acestuia. Am convins Comisia să folosească protocoale de studii care să țină cont de adevărata expunere a la care sunt supuse albinele, inclusiv polenul și nectarul. Din câte am înțeles eu, Comisia este angajată în acest sens și dorește revizuirea cerințelor de date. Dar, conform uh, previziunilor sale, cerințele care vor fi adoptate se vor aplica abia din 2013-2014. Dar e foarte important faptul că nu se vor aplica retrospectiv, ci doar uh, în urma și doar în momentul în care se, vor, se va solicita aprobarea pentru noi substanțe. Deci chiar dacă uh, presupunem că se vor respecta toate aceste cerințe și în ceea ce privește valoarea sănătății albinilor, acest lucru uh, se va întâmpla abia după 10 ani, după 2014, în momentul în care toate pesticidele vor uh, trece printr-un proces riguros de aprobare, așa cum spune doamna raportor, iar uh, măsurile de, de atenuare a riscurilor nu sunt suficiente. Germania, de pildă, nu ar fi refuzat aprobarea mai multor uh, uh, produse uh, pentru a le mai analiza în profunzime dacă lucrurile ar fi stat așa, dar bine, nu putem să spunem că uh, pesticidele sunt uh, singurul motiv uh, care stă la baza uh, degradării coloniilor de albine și scăderii numărului acestora. Bineînțeles că nu este singurul factor, dar nu putem să le, să le excludem dintre factorii de risc și să spunem că totul e în regulă, lucrurile sunt sub control, așa cum face doamna raportor la alineatele 3 și 5 din acest proiect de aviz. După mine, aceasta este o dovadă de nesăbuință și uh, cred că un coleg a spus mai devreme cum rămâne cu principiul precauției aș vrea să mă alătur și eu acestei întrebări. Cum rămâne cu principiul precauții? Mi se pare că a fost dat uitării, pur și simplu. Deci, am dorit să o rugăm pe doamna raportorul să se mai gândească la aceste aspecte, dat fiindcă se îndepărtează foarte mult de poziția, nu numai de poziția Comisiei noastre, dar și de poziția Parlamentului, în general. Și uh, conține falsuri în ceea ce privește schimbările și um, modificările legislației care nu vor intra în vigoare decât peste ani de zile. Mai este și contraproductiv să spui că siguranța nu uh, poate fi uh, uh aplicată la ora actuală și nu se ține cont de schimbările apărute în uh, procesul de aprobare a pesticidelor, schimbări la care s-a ajuns mulțumită Parlamentului European și a poziției unanime de care a dat dovadă. Vreau să mulțumesc foarte mult, doamne raportor, dar să o rog să se mai gândească puțin la acest document. Vă mulțumesc foarte mult. Înainte de a da cuvântul ultimului mm, raportor din umbră, Liotar, dar vreau să vă spun că s-a întâmplat ceva ciudat. Nu mai avem vicepreședinți. Eu trebuie să mă duc uh, la o negociere privind etichetarea alimentelor care începe la ora 5 și regulamentul spune că dacă nu mai sunt vicepreședinți disponibili pentru a-și asuma președinția, este decanul de vârstă, în cazul acesta Crista Clas. Dacă nu se opune nimeni, îi predau ștafeta președinției Cristei Clas. Succes! vielen Dank, Karl Schlüter. Mulțumesc, Karl Schlüter. Uh, și pe mine m-ați prins uh, puțin așa pe nepregătite, m-ați aruncat în apa rece și <clears throat> sper de aceea că uh, mă veți susține în acest prim demers um, ca președinta grupului. Dau cuvântul așadar ca tincă Iliotar ca raportor de, din umbră. Mulțumesc doamnă președinte. Și eu trebuie să merg în aceeași uh, reuniune ca și Carl Schlüter, așa că nu vă speriați, nu voi vorbi prea mult. Înainte de toate, salut că avem un raport despre uh, problemele de, uh, albinelor pentru că uh, Parlamentul a arătat în repetate rânduri uh, și, uh, că se îngrijorează în legătură cu mortalitatea crescută în uh, cadrul uh, populațiilor de albine. Vreau să mulțumesc pentru acest uh, prim uh, proiect de raport și uh, mulțumesc uh, pentru invitația pe care ne-ați lansat-o ca împreună să elaborăm un text uh, Uh, mai bun. Cred că mai sunt multe aspecte care încă nu au fost descrise sau nu au fost descrise foarte clar și uh, au fost doar enunțat așa mai telegrafic. Mai întâi, vreau să rog uh, raportorul să vorbească, să, să, să privească încă o dată titlul Sănătatea albinelor melifere. Uh, ar putea să sune uh, cumva uh, de genul că albinele mai fac din cât în cât o viroză, o ușoară răceală. E, nu vorbim despre așa ceva, vorbim despre extincția unor populații întregi de albine. Deci dacă vrem ca raportul nostru chiar să exprime îngrijorările noastre în legătură cu sănătatea populațiilor de albine, atunci trebuie ca și acest lucru să reasă și din titlu. Deci, deci uh, moartea albinelor sau ceva de genul acesta aș alege eu ca titlu pentru acest uh, raport. Să fie lucrurile numite foarte clar în text. După cum ați arătat, uh, moartea albinelor, moartea masa albinelor este rezultatul unei combinații complexe de diferiți factori vorbiți, vorbiți de faptul că trebuie, pe de o parte, să avem grijă de pesticide, pe de altă parte, să punem la dispoziție uh, medicamente uh, de uz apicol și, și substanțe care ar putea să stabilizeze populația albinelor. Însă eu cred că trebuie să vorbim despre și să găsim cauzele uh, primare ale um, genocidului albinelor melifere. Deci se vorbește de pesticide, de organisme modificate genetic. Um, sigur că aceste elemente trebuie verificate și în lumina siguranței alimentare în general, dar vrem să știm foarte clar care este impactul organismelor modificate genetic uh, asupra morții uh, uh, albinelor dar vrem să știm ce influențe au, de exemplu, și repetitoarele GSM, care sunt antenele acelea care trans- retransmit semnalele telefonelor mobile. Vrem să știm alte tipuri de radiații, de, de alte infra- elemente de infrastructură. Trebuie să protejăm interesele acestor nu, nu avem voie să protejăm uh, niște interese comerciale în detrimentul uh, populației de albine și în detrimentul nostru până la urmă. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, uh, doamnă Liotar. Uh, închei uh, lista raportorilor din umbră și dau cuvântul acum în nume propriului Criton Arsenis. Sir, uh... Mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc uh, raportoare pentru activitatea sa. Și aș dori să menționez trei aspecte, așa cum au făcut-o și alți colegi. Este vorba despre neonicotină, această substanță uh, care se folosește în insecticide. Este o chestiune de amploare de care, pe care au luat-o în considerare multe țări, multe țări. Este vorba despre efectele letale și subletale ale acestor insecticide asupra populației de albine, dar și asupra populațiilor de altor populații, cum ar fi cea de păsări. Germania, Franța, Slovenia, Italia au interzis deja această substanță și a venit vremea ca și Uniunea Europeană să ia măsuri în acest sens. Avem și chestiunea organismelor modificate genetic. Vorba despre ONG-urile cu BT. S-a dovedit într-un studiu al oamenilor de știință din Franța și Mexic, Mexic că afectează memoria și memoria albinelor. Bineînțeles, nu avem destule studii deocamdată. Și în ceea ce privește efectul uh, câmpurilor electromagnetice asupra populațiilor de albine, dat fiindcă nu avem prea multe studii la dispoziție, am putea să rămânem cu... să stăm cu mâinile în sân. da. și am putea poate să facem asta dacă nu ar exista obligativitatea din tratatul de la Lisabona. Este vorba de principiul precauției. Suntem deci obligați să nu stăm cu mâinile în sân, să luăm măsuri. Suntem obligați de studiile pe care le avem la, la dispoziție acum și și până nu se va dovedi că nu există nicio primejdie, trebuie să luăm măsuri pentru a proteja albinele și nu numai agricultura și, până la urmă, producția de alimente. Mulțumim, domnule Arsenis. Ultima vorbitoare este Elisaveta Lukaszewska. Dziękuję bardzo. Ja również chciałam mm, podziękować. Mulțumesc foarte mult. La rândul meu uh, doresc să-i mulțumesc doamnei Gerling, raportarea noastră pentru că a ridicat o problemă atât de importantă. Știm de ani de zile că există o problemă de mortalitate în rândul albinelor. Mă întreb dacă nu cumva acum este prea târziu pentru ca să mai acționăm. Nu pot fi de acord cu raportoarea în ceea ce privește punctul 3, punct la care ne prezintă trei factori care conduc la această mortalitate importantă în rândul albinelor. Când uh, vorbim cu apicultorii, de exemplu, ne dăm seama că nici ei nu sunt de acord cu astfel de lucruri. Uh, Există apicultori care se ocupă cu acesta de generații întregi și știu că nu acești trei factori uh, singuri au un impact negativ asupra mortalității albinelor lor. Trebuie să ascultăm pe apicultori care spun că printre factorii care explică mortalitatea masivă a albinelor există și alte elemente, mai ales utilizarea pesticidelor și a produselor fitosanitare. Mă îndoiesc de asemenea de declarațiile care apar la punctul 5, unde se afirmă că nu există dovezi clare legate de caracterul uh, nedăunător al pesticidelor asupra vieții albinelor. Uh, eu am încredere în ceea ce spun apricultorii în legătură cu această problematică. Toate informațiile ne arată că pesticidele au de fapt un impact negativ masiv asupra mortalității albinelor. Salut faptul că mulți raportori din umbră au subliniat acest fapt și au subliniat de asemenea importanța rolului pe care îl au albinele în viața noastră, în producția de alimente de multe ori uh, despre acesta nu se vorbește. Oamenii de știință nu sunt suficient de atenți la această problemă. Și eu cred că trebuie să acordăm o importanță crescută nu doar factorilor, cauzelor care explică această mortalitate importantă în rândul familiilor de arbine, ci trebuie să vedem care sunt procedurile de aprobare a pesticidelor și a produselor fitosanitare utilizate în agricultură. există noi produse care apar pe piață și care în uh, noul context de astăzi uh, presupun ca apicultorii să aibă cunoștințe noi, dar acestea pot fi obținute cu un ajutor financiar. Chiar apicultorii afirmă că există multe sectoare agricole care pot conta pe susținerea lor. Însă, apicultorii uh, nu sunt tratați așa cum uh, consideră ei că ar trebui să fie. Mulțumesc, doamna Lukașevska. Am onoarea să dau cuvântul comisiei. Din partea comisiei este prezent domnul Ladomada, dacă puteți să reveniți puțin și asupra, să insistați și asupra uh, pozițiilor contradictoare a colegilor și colegilor aici, în special în ce privește pesticidele și întrebarea este dacă nu cumva noua directivă privind pesticidele reglementează și soluționează aceste conflicte. Mulțumesc. Grazie, signora Presidente. Ehm, vorrei ricordare le azioni che la Commissione ha già... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să reamintesc măsurile pe care Comisia le-a adoptat deja sau vrea să le adopte într-un viitor apropiat legat de bunăstarea albinelor. Mai întâi, crearea unui laborator de referință european pentru sănătatea albinelor. Această denumire, această titulatură uh, este cea pe care am prevăzut-o și anume laborator, laboratorul uh, francez a fost desemnat ca fiind competent încă din anul acesta. O finanțare de 250.000 de euro este prevăzută pentru diverse activități și, de asemenea, prevedem activități de formare a funcționarilor din statele membre și a apicultorilor din aceste state membre. Avem uh, o serie de programe de finanțare și de ajutor în curs de derulare, mai ales programe de susținere națională pentru agricultură. Avem de asemenea programe de cercetare. Asta pentru ceea ce se întâmplă acum. Pentru viitor ne-ați întrebat care ar fi cauzele care explică mortalitatea albinelor. Răspunsul nu este ușor. În calitatea noastră de comisie, cu ajutorul tehnic al laboratorului de referință, dorim să lansăm un program pilot de supraveghere care va fi pregătit de statele membre pentru evaluarea situației și identificarea cauzelor posibile. De asemenea, avem o serie de acțiuni, consolidarea criteriilor, de exemplu, uh, privind adoptarea pesticidelor. Acestea se înscriu un nou pachet de legi privind pesticidele pe care uh, comisia noastră o cunoaște foarte bine. Comisia s-a angajat de asemenea să asigure o bună aplicare a acestor măsuri uh, într-un mod progresiv, dat fiind că problematica este extrem de precisă, colega mea Francesca Arena, poate să vă dea detalii în legătură cu ea, dar aș mai vrea să subliniez un lucru. Știți că revizuirea legislativă privind produsele medicale cu uz veterinar care pot fi utilizate pentru albine este în curs de derulare. Este un subiect important pentru că el ar putea să garanteze sănătatea albinelor și să ne garanteze de asemenea că mierea conține cantități acceptabile de reziduri, de urme medicale, medicamentoase. Aș uh, sugera Comisiei noastre să reexamineze ansamblul pachetului legislativ legat de aceste medicamente uh, veterinare și dacă îmi permiteți, doamna președinte, acum voi da cuvântul colegii, colegei mele, Francesca, pentru a vă vorbi despre pesticide. Mulțumesc. Mulțumesc. Colegul Arsenis ar avea o întrebare suplimentară, dacă îi permiteți. Listen to the second intervention. Eu ehm, aș fi vrut să ascult eh, și a doua opinie de a expertului de la comisie, dar vreau să întreb, dacă mi-ați dat deja cuvântul, când anume va fi încheiat studiul, când vom avea la dispoziție date exacte și eh, sigur, dacă am avea aceste date, am putea să eh, proiectăm măsuri de combatere a, a decesului albinelor. Mulțumesc. Poate reușiți, doamna Costa, să răspundeți și la, acest, la această întrebare uh, a colegului Criton Arsenis. Dacă la Comisione sta permettere... Proiectul pilot pe care Comisia vrea să-l lanseze împreună cu statele membre va dura trei ani. Însă nu este vorba despre ceva legat doar de problematica pesticidelor. Cu alte cuvinte, nu știm dacă până peste trei ani vom fi capabili să spunem în ce măsură folosirea pesticidelor are vreun impact asupra mortalității familiilor de albine. Din păcate, astăzi nu putem să vă spunem când vom putea avea un astfel de răspuns. Însă în ceea ce privește folosirea principiului de precauție legat de pesticide, dau din nou cuvântul colegei mele. Uh, uh, Mulțumesc. E adevărat că avem noi cerințe de date privind pesticidele pentru a consolida criteriile de aprobare, atât uh, pentru aprobarea substanțelor active, cât și pentru autorizarea Uh, produselor fitosanitare. Iar aceste, între aceste cerințe se va regăsi pentru prima dată solicitarea de evaluare a riscurilor cronice pentru pesticide. Această cerință nu există în legislația actuală. Vom solicita și măsurarea și identificarea efectelor subletale un subiect foarte important pentru sănătatea albinelor, nu doar pentru albinele melifere, ci pentru tot, toate soiurile de albine. Iar aceste cerințe se vor aplica de la sfârșitul lui 2013. Iar noi ne așteptăm ca acestea să fie aplicabile imediat, deci nu în 10 ani, ci imediat, la nivelul tuturor statelor membre în momentul în care se acordă autorizații pentru produse fitosanitare. E adevărat că evaluarea ingredientelor active care s-a desfășurat până acum și care, pe, care avem de, pe, care, pe care avem pentru o perioadă de 10 ani, odată ce se aprobă uh, substanța, nu va fi reluată în principiu, asta dacă nu cumva nu există informații suplimentare, informații noi, dar pentru statele membre autorizarea noilor produse va lua loc imediat pe baza noilor, se va desfășura pe baza noilor cerici, uh, cerințe. Pentru neonicotina un, avem un element nou și anume faptul că Comisia a revizuit criteriile de autorizare. Avem Directiva 21 pe, 2010, unde, în care se solicită statelor membre să desfășoare programe de monitorizare privind neonicotina, prin care să se evalueze impactul folosirii acestor, acestui pesticid asupra stupilor de albine. Vom avea până la sfârșitul acestui an primele date, chiar dacă nu știm dacă uh, am putea lua vreo hotărâre pe baza acestor date pe care le vom primi din partea statelor membre până la sfârșitul acestui an, dar pe baza evaluării informațiilor pe care le vom primi din partea statelor membre, Comisia va reexamina probabil condițiile de aprobare a neonicotinei. Deci, în continuare, ne aplicăm asupra acestui uh, subiect și aplicăm, bineînțeles, principiul precauției, așa cum am făcut-o și până acum. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru aceste explicații suplimentare. În încheiere, mai dăm încă o dată cuvântul doamnei Gerling, raportor. Mulțumesc! Cred că în loc să reacționez la toate lorile de cuvânt din sală, uh, merită să mai reiterez uh, câteva aspecte care mi se par mai importante. Mai întâi, aș vrea să reamintesc că uh, acestei comisie că acest aviz este un aviz uh, uh, cu privire la raportul de proprie inițiativă a Comisiei Agri. Deci uh, toată abordarea este, să zicem, una care în mod specific este îmbrăcisată de uh, Comisia de Agricultură și reprezentanții acei, acestea. Deci, uh, din păcate, avizul trebuie formulat având în vedere această relație. Pentru că altminter nu va fi admis ca un aviz, raport de aviz uh, uh, pentru un raport de inițiativă al Comisiei Agre. Deci uh, nu prea avem cum să schimbăm titlurile, dar asta este, asta este valoarea acestui aviz. Aici se vorbește de sănătatea de sănătatea albinelor melifere ca un fel de uh, insecte polinizatoare domesticite într-o oarecare măsură. Nu cred că putem să ne concentrăm însă pe această uh, chestiune aici. Nu putem noi să elaborăm un punct de vedere propriu, pentru că, de fapt, punctul de vedere este al Comisiei Agri și acela a fost deja expus. Un al doilea aspect uh, important este cel al neonicotinoidelor. S-au făcut multe declarații aici uh, despre efectele letale dovedite ale acestor substanțe. Motivul pentru care punctul 5 al avizului meu este formulat uh, foarte prudent, precaut, este anume pentru ca textul să fie în concordanță cu textul care a fost, uh, ne-a fost prezentat uh, în documentul Comisiei și să fie în conformitate și cu rezoluția Parlamentului din noiembrie trecut. Știu că există multe studii mici care indică că ar putea să existe dovezi pentru faptul că ă, neonicotinoidele au un efect ă, letal. Și chiar dacă și chiar dacă amendament, ă, afirmația mea vi se pare foarte îndrăzneață, vă rog să nu reacționați doar la ea, cel puțin nu doar la, cu titlul emoțional, ci să veniți cu date pentru susținerea afirmațiilor noastre. Cu toții avem temeri că nu există uh, nu există uh, uh, finanțare pentru Insecta 2013. Dacă ne vom cantona pe problema neonicotinoidelor, atunci, atunci vom pierde. Este foarte important ca poziția noastră să uh, ajungă la urechile celor din Comisia Agri, să, ca, ca aceștia să cunoască uh, poziția noastră vis-a-vis -vis de monoculturi, vis-a-vis -vis de um, organisme modificate genetic. De fapt, uh, monoculturile sunt mai uh, periculoase decât OMG-urile. Monoculturile sunt cele care dăunează albinelor. Deci, voi ține cont de cele spuse în legătură cu neonicotinoide, dar Trebuie ca observațiile noastre să fie bazate pe niște date științifice și mai puțin pe niște reacții pur emoționale. Dar vă rog să nu vă concentrați numai asupra acestui aspect și vă rog să reacționați și asupra în legătură cu celelalte părți ale textului meu, pentru că trebuie ca poziția noastră cuprinzătoare, globală, să fie cunoscută și în Comisia Agri. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Gerling. Prin aceasta, uh, această intervenție se încheie dezbaterea uh, pe tema acestui raport. Termenul pentru depunerea amenamentelor este 15 iunie, deci s-a amânat puțin pentru că uh, și votul în Comisia uh, competentă Agri are loc mai târziu și pe 13 iulie are loc uh, votul în plenară. Deci așteptăm amendamentele. Și cu asta trecem la punctul 20 al ordinei de zi. vorbim de modificarea indirectă a e, uh, exploatării, utilizării diferitelor suprafețe, vorbim despre uh, explicațiile uh, în legătură cu declarația Comisiei, dau cuvântul domnului Filip Owen din partea Comisiei, care are uh, șansa pentru a prezenta încă o dată punctul de vedere al Comisiei. Thank you very much, Madam Chairman. I'm actually not. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu sunt Philip Owen. Sunt... Uh, uh, I think acest uh, dosar este de competența DG Energy și DG um, Climate Action. Eu sunt de la DG Energy și colegul meu de la DG Climate Action. Vă mulțumesc pentru că ne-ați oferit prilejul uh, de a discuta acest subiect. Uh, este a doua oară când discutăm despre schimbarea destinației terenurilor indirectă. Am mai discutat și noi în anul trecut, dacă nu mă înșel. Și de atunci Comisia a publicat uh, raportul de pe 20, despre, de la sfârșitul lunii decembrie. Să vă prezint puțin contextul. Este vorba despre o problemă care se pune acum uh, în contextul pachetului energie și climă, care conține mai multe obiective pentru Uniunea Europeană. 20% pentru regenerabile până în 2020, 10% energii regenerabile în domeniul transportului până în 2020, plus uh, în directiva privind calitatea combustibilului avem un obiectiv de reducere a GES în domeniul transporturilor uh, cu 6% până în 2020. Deci, stimulentele există, avem aceste obiective pentru uh, ecologizarea, reducerea emisiilor din domeniul transportului și ne așteptăm ca biocombustibilii să, să joace un rol semnificativ în acest sens, iar acest lucru a fost confirmat în planurile înaintate de statele membre în cadrul directivei privind regenerabilele, unde statele membre au explicat modul în care vor, obține, vor atinge obiectivul de 10 la port și folosirea de regenerabile și ne dăm seama că o mare parte a acestor obiective se va realiza prin folosirea biocombustibililor. Din acest motiv, eh, directivele și, așa cum am spus, deci eh, privind calitatea combustibilului și regenerabilele, deci cele două directive, aveau criterii de durabilitate foarte stricte în ceea ce privește tipurile de biocombustibili care pot fi folosite pentru atingerea acestor obiective. Este vorba aici de mm, performanța GES a biocombustibililor, despre tipul de teren care poate fi convertit pentru producerea acestor biocombustibili și în ceea ce privește stocurile de carbon aici, dar și din punct de vedere al biodiversității. Există terenuri care nu pot fi folosite și care sunt specificate în directivă. S-a considerat că există riscul de emisie aferente schimbării indirecte a folosirii terenurilor, iar comisiei s-a cerut să raporteze până la sfârșitul anului trecut, așa cum s-a și întâmplat. Vă, cum se poate defini acest concept? Subiectul nu este ușor deloc și ascultând dezbaterea îmi dau seama că trebuie clarificate totuși niște aspecte legate de definiție. Dacă se produc uh, bio, biocombustibili, materii prime pentru biocombustibili pe un teren care a fost reconvertit, acest, uh, acest element intră între criteriile de durabilitate, dar dacă se cultivă pe teren agricol existent, atunci s-ar putea să fie strămutate alte culturi unele dintre, unele dintre, și acest lucru ar putea duce la convertirea terenului în teren agricol. Iată ce înseamnă transformare indirectă a destinației terenurilor. Acest lucru va duce și la schimbarea cererii de produse agricole și uh, o schimbare și pe piața mondială a acestor produse. Cum ne putem da seama dacă se întâmplă acest lucru sau nu? În primul rând, mm, uh, spus foarte limpede în raportul, raportul nostru din decembrie că una dintre caracteristicile acestui fenomen este că nu poate fi observat în mod direct sau măsurat în mod direct, astfel încât singura modalitate de a face o afirmație privind acest fenomen este prin folosirea modelelor economice. Iar Comisia a întreprins mai multe exerciții de stabilire de modele economice, asupra cărora am dat socoteală în raportul acesta din decembrie anul trecut, în mod foarte amănunțit. Am, uh, am, avem aceste documente pe care le punem la dispoziția oricărei persoane interesate. Iar uh, concluziile la care am ajuns au fost următoarele. Într-adevăr, există această schimbare indirectă a destinației terenurilor, s-a recunoscut acest lucru, dar în același timp am atras atenția asupra unor uh, deficiențe și nesiguranțe aferente acestui model uh, Am analizat uh, și situația la nivel internațional, evoluțiile internaționale. Da, dau acum cuvântul cu colegului meu, Filip, care o să preia acum ștafeta. Mulțumesc, Hans! Așa cum a spus și Hans, acest dosar este comun DG Energy, DG Climate Action, fiindcă domeniul este complicat și nevoie de coordonare între serviciile noastre. Coordonarea este intensă pentru a ne asigura că înregistrăm progres în acest dosar. Raportul din decembrie s-a referit la aspect și la aspecte internaționale. Acest domeniu este unul relativ nou, dar și alte țări se, s-au, s-au ocupat de acest fenomen. Iată de ce ce am scris în raportul nostru, am analizat experiența Statelor Unite ale Americii, atât la nivel federal cât și la nivel de stat, dat fiind că la nivel federal, bineînțeles, au existat, au existat ex, exerciții de modele economice pentru a stabili impactul uh, schimbării indirecte a destinației terenurilor și la nivel de stat, în California, de pildă, s-a ținut cont de acest fenomen în cadrul legislației privind uh, reducerea emisiilor de carbon. Ne-am um, ocupat aici și de alte tipuri de măsuri. Este vorba de măsuri de conservare interpretate în mod larg, iar în acest sens am vrut să vedem cum stau lucrurile în Brazilia, unde are loc o zonare agroecologică și în Argentina, unde avem un moratoriu privind defrișarea pădurilor până uh, la existența unor uh, planuri de gestionarea terenurilor. Am încercat să vedem ce se întâmplă la nivel de cooperare și am uh, analizat și parteneriatele bio energetice la care participă și unele state membre, precum și Argentina și Brazilia, am vrut să vedem ce se poate face prin intermediul cooperării la nivel internațional. Am rezumat aici și informațiile primite de la părțile interesate cu care am dialogat uh, mai întâi în 2009 și apoi în 2010 pe parcursul acestui proces și aici am prezentat un rezumat al celor mai importante idei prezentate în aceste discuții. Este vorba de pildă aici de exercițiul de preconsultări din 2009. Am avut 71 de răspunsuri. Din consultările din 2010, uh, 145 de răspunsuri am primit. Centrul, uh, de cerce, ce, Centrul Comun de Cercetare din Ispra a, a ținut o conferință, un atelier privind acest uh, fenomen și cooperarea în acest domeniu, iar um, acest eveniment, uh, un rezumat al acestui eveniment uh, îl găsiți pe site-ul comisiei. Am tras și unele concluzii din această activitate. Așa cum a spus Hans, în primul rând, trebuie, să, trebuie efectuate modele economice. Noi folosim modele economice pentru multe politici, dar sunt limitate de datele pe care le introducem în aceste modele, bineînțeles, și ne dăm seama că unele aspecte, cum ar fi uh, produsele secundare, nu pot fi acoperite foarte bine de aceste modele economice. Dar uh, noi am recunoscut faptul că mm, schimbarea destinației terenurilor poate să aibă un efect asupra gazelor cu efect de seră și reducerea um, acestora. Am conchis prin a spune că patru opțiuni merită să fie analizate. În primul rând, anula nicio acțiune și a continua monitorizarea la nivel științific și empiric. A doua opțiune, majorarea pragurilor uh, de reducerea emisiilor pentru toate tipurile de biocombustibili. Acest lucru este prevăzut deja în directive. În al treilea rând, solicitări, cerințe de durabilitate suplimentare. Directiva se referă la uh, terenuri și stocuri de carbon ridicate, dar uh, iată acum am vorbit despre ce se întâmplă în Brazilia și Argentina în acest sens și în, pat, în patrulea rând, a patra opțiune, să se țină cont de GES pentru diversele um, materii prime pentru biocombustibil, S-a, considerat că până la urmă trebuie studiate toate aceste trei opțiuni. Este nevoie să mai elaborăm modele economice și pe viitor și trebuie discutate toate aceste aspecte cu celelalte servicii ale Comisiei pentru a putea să avem o evaluare a impactului care să țină cont de toate aceste patru alternative. Iată activitatea noastră la ora actuală. Subiectul nu este unul ușor deloc, deloc ușor. A fost nevoie de coordonare și cooperare între serviciile noastre și în continuare lucrăm la această evaluare a impactului. Am uh, străbătut o cale lungă, dar nu am ajuns la capătul drumului și odată ce o vom face, vom reuși să fim mai în măsură de a, să luăm o decizie și vom putea poate da un act normativ mai avem uh, două luni uh, la dispoziție, dar uh, va fi o provocare să ne respectăm calendarul și să obținem rezultate după aceste două luni. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi foarte mult domnilor de la Comisia Europeană și pentru explicațiile oferite. Vreau să întreb colegele, colegii, dacă mai dorește cineva să ia cuvântul acum. Domnul Turmes. Vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Ca raportor formal privind directiva în legătură cu energiile regenerabile, mă amintesc de ultimele ore de negociere între miezul nopții și două dimineața, când până la urmă am ajuns la un acord, uh, un mandat legislativ uh, pe care l-am oferit Comisiei Europene să prezinte o soluție pentru uh, acest factory look, uh, acceptând că uh, există și chiar este semnificativ acest fenomen al modificării indirecte a destinației terenurilor. Hans von Steiner spunea că există Uh, schimbare indirectă a destinației terenurilor. Deci chiar, chiar Comisia acum spune că există un efect uh, serios al acestui fenomen. Și acum uh, domnul Olen spune că este o chestiune care are legătură cu modelarea care trebuie, care trebuie avut în vedere în din punct de vedere al modelării, dar și modificările climatice uh, se bazează, sau datele pe care le avem privind modificările climatice se bazează pe modelare. Numai că în baza tratatului de la Lisabona, noi trebuie să acționăm în, temeiul principiului uh, precauției. Deci, în, asta înseamnă că chiar dacă știm că modelele uh, sunt întotdeauna perfectibile, nu este un motiv să nu adoptăm o decizie doar pentru că datele se bazează pe uh, modelări. De ce sublinez aceste lucruri? Pentru că am în continuare impresia că având în vedere că Digi Energie s-a uh, împotrivit întotdeauna să accepte, a refuzat să accepte factorul Luc, noi, practic, am oferit un mandat Comisiei să pună în aplicare un mandat legislativ, numai că tocmai asta e ce vă spuneam, că Comisia are o problemă cu, cu acest lucru. Nu pentru că nu mai avea suficiente date, dovezi din cele patru studii, ci pentru că, și, și nu pentru că nu avem suficiente modele, ci cred că există niște motive politice. Poate motivele țin de acceptarea la nivelul Comisiei anumitor realități. Nu știu. Pentru mine personal, care am participat la aceste negocieri, este o situație foarte dificilă. Cum putem să delegăm uh, o competență Comisiei când, de fapt, avem impresia continuă întreținută că Comisia, dintr-un motiv sau altul, practic, nu, nu merită această încredere? Știm din zvonistica internă că Comisia încearcă să, din răsputări să crească fragurile, așa e ca și când avea o mașină fără frâne și nu mă, nu mă, nu mă preocupă să repar sistemul de frânare a mașinii, dar întăresc caroseria că în cazul în care mă eh, lovesc de un zid să nu mă doară. Sunt în continuare convins că trebuie să continuăm cu modelul 4, uh, care ține cont de uh, uh, furaje și nutrețuri. Și atunci am o, și o întrebare foarte precisă, exactă pentru comisie. Nu cumva există un raționament politic pentru poziția dumneavoastră atât de rezervată? față de, față de factorul ILUC uh, specific uh, bazat pe uh, cultură. Pentru că în California, de exemplu, există un o comisie eh, științifică care eh, furnizează datele în baza cărea eh, guvernul operează modificările care se impun. Deci nu văd de ce ar fi așa de dificil adoptarea aceleași metodologii în cazul nostru. Mulțumesc. Mulțumesc că avem patru alte lor de cuvânt și vreau să vă rog să formulați întrebările cât se poate de succint, pentru că mai avem încă un alt punct de pe ordinea de zi. Um. Domnul Lize, mulțumesc. Parlamentul nu poate accepta situația în care uh, Comisia nu se achită de un mandat pe care l-a primit din partea Parlamentului și uh, Consiliului. De aceea, rugămintea noastră către Comisie este să uh, continue eforturile sale într-un ritm alert și consecvent. Nu sunt convins de oportunitatea modelului 4, uh, opțiunii 4, uh, care propune o, o proced, un procedeu cât se poate de birocratic și complicat înțelegem și este foarte clar că atunci când există uh, efecte foarte nete, clare, uh, când se defrișează sau are o suprafață de pădure sau când arde o suprafață de pădure, aceasta trebuie reîmpădurită. Și trebuie avut în vedere în calcule aceste suprafețe. Dar nu putem accepta ca, de exemplu, culturile pentru biocombustibil, care au un vădit uh, efect pozitiv asupra climei, să uh, sufere. Uh, toată lumea este de acord că uh, este rațional să construiești mai mult din lemn și să înlocuiești alte materiale de construcție, cum ar fi cementul. Dar acum, dacă începem să uh, discutăm despre oportunitatea uh, convertirii unor suprafețe de pădure mai degrabă în suprafețe agricole pentru a hrăni mai multă uh, populație, ne depărtăm de subiect. Sigur că suntem de acord și cu culturile biologice. Da? Dar există mari competiții din partea acelor care expun că pe acea suprafață cu alte tehnologii se pot obține recolte mai mari. Ministrul pentru mediu din landul Schleswig-Holstein mi-a, calcul, mi-a prezentat un calcul Eh, prin care mă arată că pentru eh, energia eoliană și răspândirea acesteia în eh, contextul prezent în Germania va fi nevoie de o reconvertire a anumitor suprafețe agricole. Deci efecte indirecte de modificare a destinației terenurilor există peste tot. Deci și rugăm Comisia să nu, înceapă, să nu se piardă în detalii, ci să trateze problema de principiu și să nu trezească impresia că uh, promovarea biocombustibililor este o, un aspect greșit. Să nu împovărăm uh, toată această discuție cu multe elemente uh, birocratice. Mulțumesc, Linda McEwen. Pe scurt, domnule președinte, că nu avem mult timp, vreau doar să vă spun că nu invidiez uh, sarcina comis- Comisia pentru sarcina pe care o are. Legislația se baza pe ideea că trebuie să facem o diferență între biocombustibile bune și rele și uh, știam deja de la negocieri că sunt unele probleme și am încercat să găsim o soluție. E limpede că există și biocombustibili uh, răi în ultimele săptămâni am auzit ce s-a întâmplat în Africa de Est, unde se vor defrișa păduri pentru a se cultiva materii prime pentru biocombustibil, pentru o ă, firmă din Italia, se vor strămuta familii, oameni săraci și iată, astfel ne batem joc de legislația noastră, despre, de legislația noastră pentru dezvoltare și de, de um, pretenția noastră că dorim să jucăm un uh, rol în dezvoltarea mondială. Uh, și aici se poate spune că este vorba despre ILUC, dar trebuie să, și trebuie să vedem ce se, ce se întâmplă dacă un constructor uh, cumpără teren agricol într-o țară din Africa, de pildă, și mai apoi defrișează terenul pentru a cultiva bio, plante pentru biocombustibili și nu suntem toți egali. E greu pentru unii să, cu, să negocieze cu companii mari. Trebuie să găsim o soluție în egală măsură. Nu vreau să punem capăt bio, biocombustibililor. Eu nu sunt de acord cu asta. Nu, cred că aici există potențial dacă facem lucrurile cum trebuie. E, comisia trebuie să ia măsuri cât mai curând cu putință. E tardiv acum, dar trebuie să investim în cercetare, de pildă. Există foarte multă neliniște, dar trebuie să acționăm cât mai curând și aștept cu nerăbdare să aud ce a de spus Comisia. Arsenis. Mulțumesc, care cuvântul Criton Arsenis acum. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum au spus uh, domnii Turnăs și Lize, Aici uh, miza este însăși încrederea pe care putem avea în uh, comisie. Vrea să apere interesele uh, celor care luptă pentru, împotriva modificărilor climatice sau apere industria energetică. Comisia a finanțat aceste studii și din cele trei studii știm că Eh, anumite culturi, cum ar fi cele de soia, de ulei de pamier, eh, de floarea soarelui, nu, nu sunt în concordanță cu eh, reducile de consum de energii fosile. Deci nu contribuie la reducerea cu 50% a Uh, utilizării uh, resurselor fosile. Deci dacă nu ținem cont de factorul uh, ILUC, e ca și când n-am ține cont de 14 până la 29 de milioane de mașini în Europa. Nu se poate așa ceva. Sigur, mai există și o a doua opțiune, cea a creșterii pragurilor. Domnul Turmă s-a vorbit despre această opțiune. Tocmai de aceea cred că trebuie să uh, uh, mergem mai departe cu opțiunea 4, factor ILUC, uh, care se orientează după diferitele culturi de nutrețuri și furaje biocombustibilii sunt importanți, dar numai dacă eh, se respectă la culturile eh, biocombustibililor criteriile ILUC. Grazie, Presidente. La mia e una domanda era Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să pun o întrebare a reprezentantului Comisiei. Este o întrebare de ordin juridic. Vorbeați despre experiența relativ recentă, datând de acum două săptămâni, când în plenară am adoptat raportul colegului Criten Arsenis privind pădurile. La momentul respectiv s-a pus o întrebare legată de punerea în aplicare a tratatului în termen de principiu de subsidiaritate s-a afirmat că utilizarea terenurilor ținea de o competență națională. Prin urmare, dacă astăzi ne îndreptăm spre o acțiune comunitară care să impună anumite lucruri statelor membri, membre, conform cărui principiu juridic vom proceda astfel încât statele membre să respecte sau să adopte principiile pe care le va avansa Comisia în cadrul comunicării sale. Mulțumesc! Și pentru a termina, domnul Trimopulos. Domnule președinte, această temă ar trebui discutată nu doar așa marginal, ci mm, ca lumea. Am vorbit uh, despre efectele pe care le au modificările de destinație a terenurilor asupra pădurilor, dar uh, sunt folosite suprafețe original, inițial destinate producției agricole de consum uman pentru uh, producerea de biocombustibil. Și atunci problema se mută dintr-un sector în celălalt. Se pierde biodiversitatea, se taie pădurile și dacă noi în Europa folosim biocombustibil, vrem să folosim acest combustibil, ar trebui să avem 60, 96 de milioane de hectare pentru culturi industriale corespunzătoare, uh, cel puțin așa ne arată Institutul pentru Mediu European. Uh, acest institut are niște statistici și tendințe foarte clar definite pentru uh, utilizarea biocombustibilor până în 2012. O suprafață echivalentă cu cea a Belgiei ar trebui să fie cultivată cu aceste culturi industriale pentru a furniza necesarul eh, de eh, biocombustibil. Asta însă ar produce eh, milioane, zeci de milioane de tone de dioxid de carbon în plus. 12 până la 49 de milioane de vehicule ar uh, circula în plus cu acest uh, combustibil și Ehm, Comisia, pornind de la aceste date ale Institutului pentru Mediul European, să reevalueze această problemă a schimbării destinației eh, terenurilor eh, în Uniunea Europeană. Și acum ultimul eh, vorbitor, domnul Zeber. Mulțumesc vreau să-mi exprim încrederea în serviciile comisiei care acționează cu maximă prudență. Uh, când vorbim despre acest factory look, vorbim despre date care din punct de vedere științific nu sunt certificate. Și uh, sigur că e bine să introducem acest factor, să ținem cont de el, dar acest lucru trebuie făcut pe niște baze științifice solide. Uh, cu alte cuvinte, ne confruntăm cu niște parametri uh, nu direct, ci indirect. Uh, și atunci uh, cred că inițiativele legislative sau ideile de, de reglementare legislativă pe care le avem ar putea să aibă un impact încă neprevăzut de noi. Trebuie să avem grijă să nu încercăm să ne tăiem crapca de sub noi prin faptul că nu putem uh, aprecia uh, impactul uh, final. Pentru că știți cum e, să cuantifici niște factori indirecți este foarte riscant. Tocmai pentru că nu știm care sunt efectele directe. În plus, factorul timp este foarte important și uh, cred că fără o, un avans de încredere pentru comisie nu putem uh, avea sos de izbândă. Am în fața mea un document uh, care este emis tot de Parlament, în care comisia este uh, criticată um, și poate n-ar fi uh, rău uh, să, ne, să ne se explice de care sunt motivele pentru care Comisia este astfel de uh, criticată în documentul nostru al Parlamentului. Mulțumesc că foarte pe scurt vă rog Comisia dacă vreți să aveți o intervenție um, pentru a conchide. Azi uh, este uh, Uh, Digi Climate Action uh, uh, și o a doua direcție. Vreau să știu dacă aveți discuții și cu Direcția Generală pentru Agricultură. Um, o să încep eu, după care Hans mă mai face un adăugiri. Uh, în primul rând, trebuie să spunem faptul că avem cu toții nevoie de biocombustibili, fără îndoială. Comisia a spus acest uh, lucru de curând în cartea lor privind transportul în foaia de parcurs pentru 2050. Avem nevoie cu toții de biocombustibili, deci DG Energy și DG Climate Action uh, nu uh, spun nu biocombustibililor. Ne dăm seama în egală măsură că stabilirea de modele economice se folosește uh, foarte intens de comisie în diverse politici, dar, așa cum am spus, această metodă este și ea limitată, iar aici o folosim nu pentru punerea la punct de politici, ci pentru legislație. Deci mergem un pas mai departe și trebuie să ne asigurăm că știm ce facem. Am luat uh, notă de faptul că s-a spus în urmate rânduri că trebuie să facem lucrurile cum trebuie. Așa s-a spus și în noiembrie anul trecut. E mai bine să nu ne grăbim și până la urmă să dăm un răspuns corect. Bineînțeles, asta încercăm să facem, nu ne grăbim și discutăm aceste opțiuni pe larg uh, la nivel intern în comisie, inclusiv uh, cu alte servicii, cum ar fi DG Agricultură, care sunt foarte implicați, și DG Comerț și DG uh, Enterprise, DJ Environment și alții. Iată, discutăm cu toții aceste opțiuni pe îndelete cu colegii noștri. După evaluarea impactului a celor patru opțiuni, decizia privind activitatea ulterioară trebuie să fie una politică și aici răspund, întrebarea, răspund întrebării domnului Turmes și dau cuvântul mai departe colegului meu, Hans. Pe scurt, domnule președinte, știu că doriți să terminați rapid cu acest punct, dar s-au spus unele lucruri care ar da de înțeles că Digi Energy se opune factorului ILUC, dar lucrurile nu stau așa. Nu s-a hotărât nimeni, nu se hotărăște nimeni înaintea unui studiu de evaluare a impactului, nu e așa? De asta și facem studiul pentru a vedea care este impactul unei căi de acțiune sau alteia. De această din această cauză evaluăm diversele opțiuni. Nu am ajuns la nicio concluzie, indiferent uh, ce s-ar zvoni în acest sens. Obiectivul cheie al directivei privind regenerabilele, și domnul Turmes cred că îmi va da dreptate, este un caracter previzibil, stabil pentru investitori care doresc să investească în regenerabile, pentru ca noi să ne atingem obiectivul. Acest aspect este unul esențial, deci trebuie să um, rezolvăm acest aspect rapid și să găsim o soluție, deci cât mai rapid, pentru ca investitorii din uh, domeniul biocombustibilor, ca și pentru alte regenerabile, să știe, să cunoască cadrul uh, uh, legislativ. Cum spunea și colegul meu, lucrăm, dacă nu neîncetat, cel puțin foarte mult pentru a finaliza lucrurile cât mai rapid, poate chiar înaintea vacanței de vară. Vă mulțumesc! Mulțumim pentru aceste informații și pentru dezbatere. Încă nu, rezultatele sunt doar preliminare, deci dezbaterea va continua. Și acum, punctul 21, prezentarea studiului privind emisiile de bioxid de carbon, prezentare făcută de către EMAS. Uh, sunteți deja prezenți în prezidiu și atunci nu am uh, decât să vă dau cuvântul pentru această prezentare. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă numesc Rolf Klanschmidt și sunt uh, uh, ofițer de legătură EMAS uh, Parlamentului European. Vă mulțumesc pentru invitație și vă uh, prezint acum sistemul de uh, emisii uh, CO2 uh, împreună cu colegul care este chiar lângă mine. Uh, în legătură cu cadrul de reglementare, în 2008 Eh, am prezentat eh, studiul privind amprenta de carbon, care a prezentat eh, primul pas pentru un plan de reducere a emisiilor de dioxid de carbon. Și acum vorbim despre modelul de compensare pentru emisiile de CO2, încercând să vă oferim câteva opțiuni. Biroul Uh, a uh, decis să realizeze un plan de reducere a uh, emisiilor de dioxid de carbon și colegul meu vă va spune cum anume este posibil acest lucru. Studiul va fi realizat de niște contractori independenți care sunt aici alături de mine. Dacă aveți uh, întrebări, vă stăm la dispoziție. Hello. Thank you very much for giving... Bună ziua. Vă mulțumesc pentru că ne-ați oferit prilejul de a prezenta rezultatele studiului privind, studiu, eh, privind mm, compensarea emisiilor de dioxid de carbon generate de Parlamentul European. Obiectivul Parlamentului European este să-și reducă emisiile cu 30% din 2006 până în 2020 Deloitte uh, în 2010 a efectuat acest studiu și a propus unele măsuri de, pentru atingerea acestui obiectiv de 30%. Planul de acțiune de reducere a dioxidului de carbon a fost aprobat de Biroul Parlamentului European în februarie 2009 și a fost inclus în planul de acțiune al EMAS. Obiectivul 8 din acest plan de acțiune era efectuarea unui studiu privind compensarea emisiilor de carbon produse de Parlamentul European. Întrebarea este care este, ce se găsește în amprenta de carbon a Parlamentului European. Parlamentul European um, are o amprentă de carbon care acoperă o sferă foarte largă. Este vorba despre arderea combustibilului fosil uh, pentru producerea energiei uh, consumate în Parlamentul European. În al doilea rând, sistemele de răcire și de refrigerare. În al treilea rând, energie, energia folosită pentru transportarea materialului pentru transportul uh, angajaților, membrii Parlamentului, asistenții, uh, funcționarii și vizitatorii, zborurile deputaților uh, de, din țara de Baștină până la Strasburg sau la Bruxelles nu sunt incluse în această schemă. Avem și furnizorii de mobilă și de echipament Deloitte și cu noi Deloitte care a, a efectuat acest studiu. Pentru acest studiu s-a, s-au emis uh, s-au emis, uh, s-a emis dioxid de carbon uh, și iată intră și, în, și acesta în studiu. Apoi energia folosită pentru construcția activelor uh, imobile deținute sau controlate de Parlamentul European. Și aici se ține cont și de amortizarea acestor uh, imobile. Parlamentul European uh, dorește să aibă o acțiune asupra emisiilor directe, dar nu numai, asupra tuturor emisiilor pe care le influențează Parlamentul European. Este vorba despre uh, contractorii de, pentru alimente, pentru consumabile și așa mai departe. Întrebarea este cum a evoluat amprenta de carbon din 2006 vestea cea bună este că a evoluat pozitiv din 2006, într-adevăr, la ora actuală. Avem o reducere de 14% a emisiilor de CO2 pe cap de angajat, pe echivalent de angajat. Iar cel mai important reprezintă domeniul transportului. Parlamentul European este pe calea cea bună în ceea ce privește atingerea obiectivului de reducere cu 30%, dar ce facem cu restul de 17% emisii de dioxid de carbon? Iar aici, compensarea ar putea să joace un rol important. Obiectivul acestui studiu era următorul. Să se analizeze ce ar trebui să uh, fie inclus în parametrul par, perimetru, mă scuzați, de compensare. Zborurile, uh, sau uh, întreaga amprentă de carbon. Se dorea descrierea diverselor sisteme și standarde existențe dacă dorim să compensăm cum o facem. Să se analizeze sistemul legal aplicabil aici, compensării și să ne asigurăm că dacă alegem compensarea, atunci această inițiativă va fi transparentă și verificabilă. So, the carbon neutral process. Uh, Acest proces de uh, neutralizare a carbonului are mai mulți pași. Primii trei pași au fost efectuați de Parlamentul European. Deci am măsurat amprentele de carbon. S-au aplicat uh, strategii de reducere a emisiilor și după aceea s-a recalculat amprenta de carbon Uh, în urma aplicării acestor strategii și, după cum ați văzut pe diapozitivul de mai devreme, diapozitivul de mai devreme s-au uh, a, avut loc deja reduceri. Ce facem însă cu uh, procentul de 17% de emisii de la Parlamentul European, iar aici s-ar putea să intre în joc compensarea. Aceste reduceri ar putea să fie folosite pentru a sprijini un, proce- un proiect de reducere a emisiilor în, într-o țară din Africa, unde am putea să echilibrăm uh, procentul de 70%, mă scuzați, 70% de emisii care rămâne, pentru a-i permite Parlamentului European să-și asume răspunderea pentru aceste pentru uh, emisiile uh, restante, 70%. Cum funcționează asta? Aici vedeți că avem un proiect de compensare. Este vorba despre un proiect real care se poate verifica și care reduce emisiile de dioxid de carbon, vom reveni cu exemple. Aceste proiecte trebuie să fie autorizate de o autoritate de autorizare pentru a ne asigura că avem credibilitate pentru aceste uh, proiecte și că se uh, va efectua o reducere a emisiilor, apoi se face un, uh, un transfer pentru a exista trasabilitate pentru aceste reduceri, pentru această compensare și după aceea un uh, distribuitor cu amănuntul de compensare a carbonului poate uh, pune Parlamentul European în legătură cu aceste proiecte pentru a alege un proiect, după care se primește un certificat care dovedește că reducerea de dioxid de carbon uh, efectuată în altă parte este egală cu acest 70% care ne-a mai rămas și după aceea o parte terță poate verifica că aceste compensări au fost anulate și nu pot fi folosite de a, o parte de alte părți pentru a ne asigura că are loc această activitate de compensare a emisiilor. Iată deci doar câteva exemple de proiect, nu au fost propuse, dar vreau să vă arăt ce fel de tip de proiecte beneficiază de finanțarea pentru compensare. Avem aici un, un proiect pentru biomasă în Africa, unde se folosește biomasa pentru producerea de energie regenerabilă și asta pentru a nu folosi un generator cu diesel, deci energie fosilă. Avem proiecte eoliene, de pildă, iată, parcuri eoliene care majorează producția de energie în rețea, pentru a înlocui uh, energia din, uh, de origine fosilă. Aici uh, se stochează metanul pe un um, site de depozitare a deșeurilor în Tanzania și astfel se reduc mirosurile neplăcute și riscul de boli, cum ar fi malaria. În același timp, eliminarea metanului reduce și gazele cu efect de seră eliberate în atmosferă. Aici avem uh, un panou solar uh, în Africa de Sud, unde se folosește încălzirea apei prin energie uh, solară la nivelul gospodărilor pentru a permite reducerea energiei provenite din combustibili fosili. No, the question is if we go for offsetting. Dacă alegem compensarea, întrebarea este ce emisii din această amprentă putem compensa. Iată deci propunerea noastră. Zborurile europarlamentarilor, care nu intră în acest calcul, propunem să, să, să le introducem în acest calcul al amprentei de carbon și după aceea să lăsăm la atitudinea fiecărui europarlamentar să-și compenseze zborul um, pe bază de voluntariat. Apoi mai avem trei per, eh, perimetri de compensare. Primul, doar zborurile funcționarilor, angajaților, fiindcă vorbim de zboruri, este vorba de toate zborurile în afară de cele ale eurodeputaților. Și aici compensarea ar fi în valoare de 108.000 de euro anual. Al, do- al doilea perimetru de compensare ar fi compensarea tuturor călătoriilor angajaților, plus energia consumată în clădiri, electricitate și gaze și toate mașinile oficiale. Acest perimetru intermediar de compensare ar reprezenta 65.000 de euro anual. Al treilea perimetru, vorba de compensarea întregii amprente de carbon calculată la ora actuală de Parlament, Înseamnă, deci, că aici am compensa toate emisiile minus zborurile deputaților. Deci, zborurile angajaților, clădirile, mașinile și tot restul, cum ar fi serviciile de întreținere de curățenie, consumabilele, echipamentul IT, mobila, alimentele și așa mai departe. Deci, pentru a compensa totul, avem nevoie de uh, costuri de 2050.000 de euro anual. Iată, deci, propunerea care va fi prezentată biroului și pe baza căreia va lua o hotărâre în, în timpul verii. Standardele de compensare sunt foarte importante, iar uh, aici s-a iscat oarecare controversă în preță. Este foarte important ca aceste reduceri să se întâmple, iar proiectele nu trebuie să aibă efecte negative secundare. Ar trebui să aducă avantaje situației economice și dezvoltării durabile acolo unde se des- sunt desfășurate ele. E important să spunem acest lucru. Uneori oamenii percep compensarea ca fiind doar o posibilitate de a-ți liniști conștiința. Răspunsul care l-am putea da acestora ar fi că Parlamentul European s-a angajat să reducă emisiile de dioxid de carbon de ceva timp acum și avem o, uh, o, o cifră foarte clară a acestor reduceri care trebuie să, de care trebuie să țină cont înainte de compensare. Iată de ce studiile apar abia acum, iar uh, chiar uh, și că în cazul hârtiei reciclate, chiar dacă o folosim adesea, nu, nu înseamnă că cel care folosește hârtie reciclată își permite să o irosească um, cu, mai put- cu mai multă ușurință decât vecinul, fiindcă vine dintr-o sursă bună, ci din potrivă, dacă te dacă faci un efort de a reduce consumul de hârtie, abia atunci folosești hârtie reciclată. Deci noi, noi um, ne-am angajat să reducem emisiile de dioxid de carbon, le măsurăm și abia apoi folosim uh, compensarea. Iată standardele care există și avem niște exemple aici de care sunt foarte important să ținem cont. În uh, studiu am uh, spus că ar trebui să folosească mecanismul pentru dezvoltare curată, așa cum apare și în sistemul de comercializare a emisiilor la nivel european iar organizațiile au acceptat deja aceste lucruri, deci este normal să se folosească în cazul unui, unei compensări voluntare de, venite din partea Parlamentului European. În ceea ce privește trasabilitatea acestor compensări, este foarte important să ne asigurăm că sunt anulate și uh, țin doar de Parlamentul European, dar și etapa, etapa proiectului este foarte importantă. Este important uh, ca proiectul să reducă emisiile de carbon Iată de ce avem uh, uh, compensări ex post de la proiecte care aduc deja rezultate, care sunt deja uh, care, care sunt deja în desfășurare și eliminăm riscul suprapunerii proiectului și tot aici avem un sistem de monitorizare a tranzacțiilor pentru a ne asigura că are loc această anulare, această neutralizare. Bun, ați putea spune toate bune și frumoase cu compensarea, dar ce fac și celelalte departamente și administrații în acest sens? Aici am, am analizat situația la alte organizații. ONU, de pildă, compensează consumul energetic al clădirilor și uh, călătoriilor uh, angajaților. Sloganul lor este ne îndreptăm către neutralitatea carbonului. Uh, Camera Comunelor uh, din Parlamentul Marii Britanii compensează călătoriile aeriene ale uh, miniștrilor și uh, funcționarilor. În Bundestag uh, sunt compensate toate călătorile pentru afaceri ale membrilor, uh, ale angajaților Bundestagului și avem un buget aici de 2 milioane de euro pentru 2011. Camera Reprezentanților uh, olandeză, iată Parlamentul suedez, uh, elvețian și Agenția Mediului European uh, compensează zborurile și încălzirea clădirilor, iar Parlamentul European a văzut că unele grupuri politice uh, și, bineînțeles, delegația Parlamentului European la Cancun, zborurile aferente acesteia au fost deja compensate. Um, what would be the... În încheiere, care ar fi beneficiile pentru ca Parlamentul uh, să participe în această schemă de compensare? Ar fi un, o demonstrație de ambiție pe calea Eh, reducerii eh, emisiilor ar fi, sigur, un beneficiu de ansamblu pentru toată lumea și ar eh, consolida angajamentele de reducere a modificărilor climatice și ar ajuta ca Parlamentul să depășească chiar acest, acest prag de 30% reduceri până în 2020. De asemenea, în toate deciziile interne luate la nivelul Parlamentului, ar fi inclusă o nouă componentă uh, care ține cont de emisiile și respectiv compensările pentru emisiile de CO2, ar stimula inovarea și ar uh, ajuta în același timp și țările în curs de dezvoltare prin proiecte uh, specifice. Iar în ce privește angajamentele asumate la Cancun, ar fi un pas înainte pe calea îndeplinirii acestor angajamente. Adică uh, într-o într-o barcă care s-a lovit de niște stânci și care uh, acum uh, este în curs de scufundare. Iată, acest prag de 30% reducerea emisiilor atins de Parlament ar fi ca și un fel de pompe care ar evacua din barca în curs de scufundare, ar evacua apa. Deci, Um, prin această metaforă a bărcii în curs de scufundare vreau să vă arăt și uh, să vă demonstrez și urgența problemei despre care vorbim. Deci, uh, câtă vreme barca se află în curs de scufundare, Eh, este nevoie de pomparea apei către exterior și de aceea nu trebuie să așteptăm să apară noi tehnologii și trebuie acum să luăm decizii care pe viitor să-și demonstreze eficacitatea. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. În același timp, eh, trebuie să-mi cer scuze pentru prezența oarecum precară, pentru că Uh, pentru că ceea ce s-a uh, demonstrat și s-a vorbit aici uh, mi se pare chiar palpitant. Oricum, documentația va fi pusă la dispoziția tuturor membrilor. Colegul Arsenis este la fel de șocat de, de, de cifrele care ne-au fost prezentate ca femeie care sunt și casnică și, și întotdeauna încerc să fac economii, aș fi vrut să am o marjă de manevră mai mare uh, în ceea ce privește achitarea, dacă vreți, de, de această mare datorie pe care avem uh, în fața mediului. Deci uh, văd că nu avem marjă de manevră prea mare și, și poate, că, poate că chiar și instalațiile de climatizare ar putea fi uh, date pe o treaptă inferioară pentru că să știți că mie mi-e frig în acest Parlament să contribuim și prin asta la uh, reducerea uh, amprentei noastre de carbon. Vă mai dau încă o dată cuvântul. Vă rog. Deci, uh, important de știut este că compensarea pentru CO2 nu înseamnă reducerea emisiilor. Pe de o parte, trebuie reduse emisiile, pe de altă parte, uh, trebuie uh, să contribuim și prin alte opțiuni la realizarea celor 17% care trebuie încă realizate. Deci, Uh, compensarea pentru CO2-ul emis este doar o opțiune suplimentară și complementară la uh, uh, eforturile pentru reducerea emisiilor. Critona Senis. Sigur că compensarea nu înlocuiește reducerea emisiilor, însă compensarea poate fi foarte utilă. Am înțeles bine că costurile pentru Parlament Eh, reprezintă 2,5 milioane euro. Care, care sunt costurile estimate pentru compensarea emisiilor eh, produse de Parlament? Avem un sistem care lucrează cu mai multe eh, variabile în funcție de obiectivele noastre. Dacă am încerca să compensăm toate emisiile directe și indirecte, atunci am ajunge la 2 milioane de euro. Da? Într-o variantă minimă ar fi 100 de mii de euro. Să înțeleg că 2 uh, milioane se datorează serviciilor din uh, uh, operative din Parlament sau ce înseamnă? 2 milioane înseamnă că am calculat amprenta de carbon apartamentului, să zicem 100 de mii de tone, da? Și atunci prețul este, să zicem, pe piață de 20 de euro pe tonă și atunci în jur de 2 milioane de euro este prețul pe care îl eh, conferim noi acestor emisii de eh, carbon. Deci, la prețul de 20 de euro tona de CO2, cu o cheltuială de 2 milioane de euro putem compensa eh, toate eh, emisiile eh, de CO2. Deci nu vorbim de, am, de serviciile, cât costă serviciile operative de întreținere a Parlamentului, ci vorbim de calcularea amprentei de carbon, care atribuim un preț pe piață și astfel aflăm valoarea pe care am putea o compensa uh, pentru emisiile produse. să înțeleg atunci că cu aceste 2 milioane de euro cumpărăm practic uh, emisii de, uh, sau certificate de emisii de CO2? Adică acest, acest, aceste 2 milioane aceste 2 milioane ar putea fi investite și în economisirea emisiilor de carbon. Sper că am înțeles întrebarea noastră. Dacă am reduce doar prin instalații mai bune consumul noastră, am aflat altă cifră, nu înțeleg exact ce a spus. Criton a zis, bine, o să discutăm în bilateral atunci. Ok, äh, Bun, înainte de discuțiile bilaterale care pot fi purtate și după încheierea acestei sesiuni, vreau să mulțumesc pentru prezentarea făcută, pentru uh, Uh, noile calcule și noile sugestii care ne-au fost uh, făcute. Uh, vreau să mulțumesc încă o dată așadar pentru această ultimă prezentare. Suspendăm ședința și continuăm mâine la orele 9 cu ședința coordonatorilor și cu, la ora 10 cu um, ședința ordinară a Comisiei Envi. Mulțumim și interpreților pentru asistență. La revedere!